Bine, allora cominciamo. Haideți să începem. Prima di dar la parola agli oratori. Înainte de a da cuvântul raportorilor de azi, aș dori uh, să fac uh, două comunicări. Mai întâi aș dori să vă amintesc că mâine Vom începe votul la ora 9 și jumătate. Doream să vă aduc aminte acest lucru pentru că începem votul cu o jumătate de oră mai devreme decât de obicei, deci la 9.30. Asta pentru că voturile vor dura mult, de aceea vă rog să vă treziți mai devreme și vom avea de votat cam până la 12, la prânz. Aș mai dori să vă informez uh, și de faptul că mâine după masă vom avea o altă ședință comună cu uh, Comisia pentru Transporturi, care va începe la ora 17 și se va termina la ora 18.30, care va avea loc în sala 6 2. În sala 6 Q2. Deci, uh, o sală diferită de cea a ședinței uh, comisiei noastre. Acum, vă să mai comunic faptul că avem interpretare în toate limbile membrilor uh, comisiei noastre și vom începe activitatea noastră. Astăzi ne vom organiza în trei etape. S-a hotărât să avem mai întâi o dezbatere de două ore. O, o, um, o primă dezbatere în bloc. Um, în legătură cu rapoartele colegilor uh, Riera Madurel, Carvalho și Eller Vom avea o oră și jumătate pentru acest uh, prim bloc de dezbateri, apoi vor urma un al doilea bloc pe, cu raportorii Lambert și Martias, 30 de minute, și apoi un al treilea bloc, uh, raportor Skinner, un sfert de oră. Vreau să vă aduc aminte faptul că astăzi avem un prim schimb de opinii în legătură cu amendamentele și Vom discuta mai ales amendamentele cele mai controversate. Apoi va urma un al doilea uh, schimb de opinii luni pe 8 octombrie. Începe acum dezbaterea. Dau mai întâi cuvântul raportorilor. Are mai întâi cuvântul uh, Colega Madurel, vă rog. Muchas gracias, presidenta. Disculpe que estaba... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, vorbeam tocmai despre organizarea acestei dezbateri. Ei bine, pentru început doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamente și pentru contribuții. 1802 amendamente. Foarte mult. În plus, față de ceea ce figurează în rapoartele pentru aviz ale celorlaltor comisii. Ceea ce înseamnă că comisia noastră acordă o importanță deosebită acestui nou program cadru Orizont 2020. Cu alte cuvinte, suntem convinși că avem de a face cu instrumentul politic cel mai important de care dispune Comisia Europeană, dacă aceasta dorește să crească și să creeze locuri de muncă și să iasă cu bine din această criză. Avem o responsabilitate deosebit de importantă aici. Să nu uităm însă în ce context uh, trebuie să acționăm. Aș dori să revin acum asupra câtorva amendamente care ar putea aduce niște modificări importante propunerii înaintate de comisie. Asta este prima mea uh, prezentare. La capitolul 2, la principiile generale, avem foarte multe amendamente care se referă la principiul nediscriminării. Considerăm că putem să împărțim acest uh, capitol în două. în conformitate cu articolele europene. Egalitatea, pe de o parte, egalitatea între bărbați și femei și apoi egalitatea de tratament. Din amendamentele eh, depuse cu privire la acces, înțeleg că există un uh, obiectiv final. Trebuie să se garanteze un acces eh, egal uh, pentru orice mm, rezultat care decurge din cercetarea finanțată în cadrul programului cadru de cercetare și inovare Orizont 2020. De asemenea, afirmăm că trebuie accelerate progresele științifice și uh, de inovație. Ca urmare, avem nevoie de idei noi în multe domenii, insistând pe cercetare și pe inovare. Trebuie să favorizăm o eficacitate mai mare a cheltuielilor publice suntem de acord cu toții pe fond și asta este un lucru bun, însă acum trebuie să ne punem de acord pentru a ajunge la o soluție echilibrată și corectă, care să permită punerea în aplicare a acestui uh, principiu. Acum, articolul 16, principiile etice. Aici trebuie să vă spun că am ajuns la un acord între raportorii din umbră pentru a rămâne la textul comisiei. Așadar, va fi vorba aici despre textul celui de-al șaptelea program cadru. Uh, este un text de consens care a funcționat și mi se pare mai prudent să nu schimbăm nimic aici. La, din amendamente, citind amendamentele, înțeleg că în ceea ce privește noile obiective, acordul este unul larg. Uh, extinderea participării, și responsabilitatea în cadrul cercetării și inovării. Totuși, există și câteva dubii legate de localizarea acestor procese, unde trebuie ele să se întâmple. Eu cred că ele trebuie să fie incluse în prioritatea numărul 1, știință și excelență. Pentru că dacă toate acestea ar rămân niște aspecte transversale, ar fi dificil să avem un uh, buget concret. Dacă transformăm totul în noi provocări sociale, atunci am pune în pericol consensul care există asupra faptului că nu trebuie să mergem mai departe de punctul 6, de, de provocarea numărul 6. Și aici nu trebuie să slăbim în niciun fel forța argumentelor. În ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, nimeni nu le contestă importanța și toată lumea își dorește ca ele să fie implicate în procesele de cercetare și inovare. Dacă ne dorim să atingem obiectivele Orizont 2020. Totuși, Există o întreagă serie de propuneri care au fost înaintate și propun un prag minim de 15%, exact cum scrie în programul cadru uh, 7. Și acest prag să aibă un caracter obligatoriu în întreg textul. Avem și amendamente care se referă la leadership-ul industrial, la formarea profesională, etc. Toate acestea sunt posibil de gestionat, nimic imposibil, aș spune. Dar vă sugerez să păstrăm liniile principale propuse de comisie. Pentru că dacă propunem aici noi domenii, acest lucru va avea repercusiuni bugetare, un lucru deosebit de dificil. Aceste noi propuneri ar trebui să fie incluse în uh, domeniile existente. Și în încheiere, doamnă președinte, câteva cuvinte despre buget. Insist pe poziția grupului meu acțiunile Marie Curie trebuie să beneficieze de finanțări sporite. Întreaga comunitate științifică solicită acest lucru. Grupul meu consideră că avem de-a face aici cu un, un instrument esențial pentru ca sistemul de cercetare din Europa să se organizeze în mod corect și să pună în valoare uh, cercetarea și munca de cercetare. Împreună cu colegii mei am dorit să păstrăm un anumit grad de flexibilitate în cadrul acestui buget, fără să afectăm în niciun fel claritatea. De aceea am propus un buget specific pentru uh, IMM-uri. Iată, dragi colegi, și un buget specific în același și pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie. Așadar, insist asupra importanței cercetării și inovării pentru competitivitatea noastră economică și pentru relansarea economiei pe termen lung. În acest sens, programul Orizont 2020 trebuie să dispună de un buget suficient, ceea ce înseamnă că bugetul actual din programul cadru numărul 7 trebuie să fie dublat. Sigur că nu va fi ușor să obținem aceste fonduri oricum, uh, va fi necesar un compromis din partea tuturor și un angajament din partea tuturor grupurilor politice. Iată, doamnă președinte, și acum uh, rămân în ascultarea observațiilor colegilor. Mulțumesc, domnul Carvalho. Doamna Carvalho, mulțumesc. Permiteți-mi să mulțumesc tuturor colegilor care au înaintat uh, amendamente la acest raport. Apreciez uh, mm, colaborarea mm, apropiată cu raportorii din umbră și cu ceilalți doi coraportori, doamna Madurel și domnul Eller, precum și cu ceilalți raportori uh, responsabili de programul Orizont 2020. Am lucrat aproape pentru a ajunge la această mm, discuție comună. În, pentru început, am avut 988 de amendamente legate de programul specific uh, privind uh, depunerea în aplicare a programului Cadru Orizont 2020. Majoritatea acestor amendamente reflectă spiritul original al raportului. Am uh, elaborat deja o bază de lucru pentru amendamentele de compromis, însă discuția noastră de azi este deosebit de importantă pentru a-mi permite să revizuiesc acest text pe care vi-l voi transmite tuturor. Aș dori să încep cu principalele domenii de convergență din amendamente. Aici aș face uh, diferența între patru puncte. Excelența este un principiu fundamental pentru construirea programului Orizont 2020, însă trebuie acordată o atenție mai mare uh, echilibrului între proiecte de cercetare care pornesc de jos în sus și de sus în jos. De asemenea, trebuie extinsă participarea. În ce privește participarea, aici trebuie să se acorde o atenție deosebită unei implicări mai echilibrate a diferitelor state membre și a diferitelor regiuni. De asemenea, trebuie făcute eforturi pentru um, integrarea unei conștientizări a dimensiunii de gen în ceea ce privește participarea la consiliile și comitetele implicate. De asemenea, trebuie îmbunătățită sinergia cu fondurile structurale de exemplu, în ceea ce privește cofinanțarea proiectelor. De asemenea, trebuie asigurată o sinergie între diferiți piloni ai Orizont 2020 și, de asemenea, sub impulsul Institutului European de Inovare și Tehnologie, EIT. Trebuie asigurată și o coerență cu celelalte activități care au loc în statele membre la nivel național și la nivel regional. Orizont 2020 este mai mult decât un simplu program de finanțare, are un efect structural, are un efect pozitiv în construirea spațiului european de cercetare, ceea ce va avea un impact pozitiv în numeroase domenii. În, uh, s-a dat un exemplu în acest sens, multe amendamente se referă de altfel la uh, sectorul sănătății, unde uh, o coordonare științifică mai eficientă ar fi deosebit de benefică pentru cercetători și pentru rezultatele în favoarea cetățenilor, în beneficiul cetățenilor. S-au făcut mai multe sugestii legate de îmbunătățirea uh, pilonului privind leadership-ul industrial, uh, nanotehnologiile, mm, industria chimică, biotehnologia, spațiul, materiile prime. La asemenea, la schimbările societale, avem un grup de amendamente cu mai multe sugestii care propun întărirea dimensiunii uh, de sănătate ca fiind uh, inclusă în prov- la provocarea socială numărul 1. La provocarea socială numărul 2 se vorbește despre cercetarea în domeniul maritim, în al treilea rând de îmbunătățirea eficienței energetice, de stocarea energiei și de mm, producția descentralizată a energiei. Uh, la prioritatea numărul 4 se vorbește despre transport, despre includerea logisticii inteligente. La prioritatea numărul 5 se referă la um, managementul apelor și la prioritatea numărul 6 um, îmbunătățirea uh, patrimoniului cultural. S-a vorbit și despre uh, împărțirea acestei priorități în două. Pe de o parte, o societate inclusivă și eficientă și pe de altă parte, societatea Uh, o societate sigură. Mai multe amendamente se orientează și către uh, direcții diferite. Din fericire nu sunt foarte numeroase, dar sunt totuși câteva. Una se referă la accesul uh, liber la publicațiile și datele din cercetare, împreună cu raportorii din umbră uh, ne-am gândit la un mod de îmbunătățire a accesului liber și am lucrat în decursul mai multor întâlniri pentru a vedea în detaliu cum poate fi obținut acest lucru. În al doilea rând, lărgirea participării, extinderea participării trebuie să fie uh, o um, prevedere orizontală sau ceva care să fie inclus la pilonul numărul 1. La fel și societatea științifică, bazată pe știință, trebuie inclusă la pilonul 1 sau la pilonul 3. Mai mulți uh, colegi se referă și la alocarea pe procente specifice pe, pentru diferitele, alocarea bugetară, așadar specifică pentru diferitele tematici din program. Consiliul este disponibil, uh, se pare, să mai discute în ce privește acest buget total al Orizont 2020. Sper uh, că vor, uh, vom beneficia de sprijin aici. ca și în alte domenii din viață, în cercetare nu putem obține rezultate dacă nu investim și sper că guvernele uh, naționale ne vor uh, sprijini în lupta noastră pentru a obține o creștere bugetară pentru programul cadru Orizont 2020. Uh, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a continua colaborarea deosebit de bună pe care am avut-o și până acum. Mulțumesc foarte mult! Grazie, colega Carvalho. Mulțumim, colegei Calvadio. Are cuvântul colegul Heller. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor mei. Ne-am tot întâlnit câte 5-6 minute până am reușit să discutăm despre acest raport și voi spune câte ceva în principiu despre acest program cadru Orizont 2020. Acum câteva săptămâni am întâlnit cu raportorii din umbră și am discutat despre amendamente și săptămâna trecută ne-am întâlnit la Strasburg să discutăm și am ajuns la un rezultat pozitiv în ceea ce privește chestiunile de principiu. Acest raport este unul foarte tehnic, așa că nu pot acum în patru minute să intru în toate aceste aspecte tehnice care sunt cuprinse în amendamentele de compromis. În primul rând, am căzut de acord că e nevoie de o simplificare substanțială. Credem că propunerea Comisiei este, uh, a, a fost, a, a mers mână în mână cu Parlamentul. Care sunt punctele comune? Cred că avem o poziție comună în ceea ce privește acceptanța standardelor de contabilitate care sunt care au fost stabilite. E o temă care încă mai trebuie să fie formulată, însă eu cred că avem o concepție comună. Există amendamente diferite pe următorul subiect în ceea ce privește procedura de audit și simplificarea acesteia. Acestea au de-a face cu procedura pe diferite niveluri a auditului. Apoi, mai trebuie o simplificare în ceea ce privește sistemele de înregistrare a timpului. Și aici cred că vom putea să ajungem la, un, la amendamente de compromis, astfel încât să venim cu o propunere mai bună. Există două subiecte care au apărut și la care am căzut de acord, și anume să existe o procedură de evaluare pe două nivele, apoi timpul de durata grantului să fie scurtat la șase luni, însă să vedem aici ce fel de diferențieri vor exista, dacă vor exista anumite excep excepții și așa mai departe. Apoi, o temă în care există amendamente foarte diferite e, are legătură cu sistemul pe timp. Cred că cu toții ne dorim și în acest caz o simplificare. Există o grupă în care face parte doamna Matias, care propune să rămână pus în aplicare modelul PC7 în ceea ce privește diferitele tipuri de finanțare. Apoi puncte comune în ceea ce privește acest sistem. Se dorește o diferențiere în ceea ce privește cercetarea și industria. Apoi, la chestiunea legată de, între, de costurile indirecte, s-a ajuns aici la o formulă, însă propunerile care au fost făcute sunt foarte diferite unele de celelalte, pornesc de la 10 la 60%, la, la 60%, Cred că pe acest subiect trebuie să mai discutăm. Există o serie de amendamente și e un subiect care ține de PPE și anume în ceea ce privește introducerea unei opțiuni de costuri totale pentru instituțiile de cercetare europene. Aceasta ar trebui să fie deschisă și, pre, și spre participanții din industrie. Există amendamente și în acest sens, însă și în acest punct amendamentele aduse sunt foarte diferite. Apoi, un punct la care trebuie să ajungem la un compromis e următorul, și anume ce înseamnă exact aceste propuneri în cifre și numere. Comisia a fost uh, foarte atent atunci când am uh, dus discuția în acest punct, însă e foarte important să vedem exact ce înseamnă acestea în cifre și în bani. Trebuie să ajungem la un compromis. Mă voi orienta acum pe două teme. Simplificarea, în primul rând, nu e doar o simplificare, ci are și un preț. Propunerea comisiei înseamnă acum că pe proiect costurile vor fi cu de la 7 până la 8% mai scumpe, deci vor exista cu atât mai puține proiecte. Deci va trebui să găsim o orientare în acest sens, să vedem. Ne dorim să finanțăm mai mult, mai puțin, să vedem ce fel de rate de intervenție ne dorim, pentru că tot ceea ce schimbăm va avea un efect asupra numărului de proiecte. Apoi, efectul de pârghie pentru instituțiile private e unul important, dar e un punct mare de slăbiciune, așa că trebuie să ne gândim ce fel de participare ne dorim să existe din partea părților terțe. Apoi, folosirea eficientă a banilor pentru cercetare, a banilor europeni. Există aici propuneri prin care să, ar trebui să se plătească granturi din programele naționale de cercetare. Din nou, trebuie să vedem dacă ne dorim mai multe proiecte sau mai multe cercetare. Și aici intervine, bineînțeles, factorul de cost. Și ajung acum spre sfârșit ce ar fi important și am căzut de acord asupra acestui fapt, trebuie să găsim acele teme care apar în toate cele trei uh, rapoarte. Accesul deschis a fost discutat de doamna Cavallo și în raportul doamnei Madurel intervine această temă, așa că probabil acestea ar trebui să fie tratate într-un mod comun, pentru că nu are niciun sens să găsim o soluție într-unul dintre rapoarte și acestea să nu meargă mână în mână. Mulțumesc! Grazie, colega El. Vă mulțumesc, domnule Eller. Doresc să aduc aminte colegilor care nu erau încă în sală când am început dezbaterea că am dis- împărțit dezbaterea în trei blocuri. Acum discutăm primul bloc, e vorba de raportul colegilor Madurel, Carvalho și Eller. Apoi, după ce vom fi dezbătut acest prim bloc, vom discuta uh, un al doilea bloc, raportor Lambert și Matea, și apoi un al treilea bloc, raportor Skinner. Uh, iată cum ne organizăm astăzi. Acum, uh, intervențiile colegilor din sală, două minute fiecare, vă rog frumos. Mai întâi are cuvântul colegul Glante. Nu, domnul Eller are ceva de adăugat? Colega Eller. Colegul Eller, că raportor din umbră, nu ați înțeles ceva? În ceea ce privește Orizont 2020, nu vreau să-i plictisesc mai mult pe colegi, vineri am primit amendamentele de compromis, așa că vă rog să mă înțelegeți că încă în cadrul PP ne aflăm în faza de lecturare a amendamentelor. Am făcut foarte multă muncă de pregătire, așa că avem acum acest avantaj și anume că avem o bază bună pe care să structurăm lucrările următoare. Nu vedem niciun fel de disensiuni foarte mari, nu ne dorim un dialog ideologic, ci, ci având în vedere numărul nostru în Parlament, cred că noi nu vom reuși să avem o voce foarte puternică, ținând cont de restricțiile bugetare cu care ne confruntăm acum. Eu nu sunt la fel de optimist ca doamna Carvalho în ceea ce privește poziția Consiliului. Eu nu cred că vor exista fund, fondurile de care e nevoie pentru programul Orizont 2020. Situația va fi una dramatică, are de-a face cu procedura, dar și cu chestiunile politice. Din punct de vedere procedural, avem aceste trei rapoarte care uh, vor, au ajuns foarte târziu, toate trei, vor ajunge foarte târziu în Consiliu, probabil cândva la mijlocul lui decembrie, așa că după aceea în ianuarie va avea loc o consiliere pe aceste subiecte. Și trebuie să spun că îmi e teamă că la Consiliu se va ajunge la un compromis în care vom avea un procent plus X din buget, și probabil Orizont va avea 60 de miliarde, adică mai puțin decât avea programul până acum. Văd că există și foarte mulți voci care ne spun să lăsăm fondul de coeziune și fonduri de agricultură să rămână la același nivel și la 1% acest lucru ar însemna că Orizont 2020 ar scădea la 40 de miliarde. Acesta e un punct asupra căruia trebuie să cădem de acord și anume Parlamentul să nu accepte o asemenea soluție, să dăm dovadă de putere și să spunem că e nevoie de și că există o unitate între grupurile politice din Parlament pe această chestiune, pentru că dacă nu, situația va fi dramatică. Și de aceea vă rog să începeți deja discuțiile bilaterale și cu uh, Uh, raportorii din umbră. Deocamdată să lăsăm procentele la o parte pentru că luptăm pe niște chestiuni care încă nu au fost stabilite. Să evităm o situație de compromis izolat între diferitele fonduri, cel de agricultură, de coeziune și așa mai departe, și ar noi, dacă rămânem doar cu împărțirea restului, atunci vom face un mare pas înapoi. Tot legat de această discuție privind împărțirea fondurilor, reiese următoarea întrebare. Unde rămâne creșterea? Pentru că e sing- Orizont 2020 e singurul program pentru creștere în Europa. Mulțumesc! Prego. Grazie. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, ich kann vieles von dem Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Grante. Sunt de acord cu multe din cele auzite. Problema cea, mare, cea mai mare nu e să ajungem la un compromis în Parlament. Există probleme financiare foarte mari și acestea le vom discuta împreună cu Consiliul. Ce se întâmplă acum în Consiliu pe toate nivelurile? Mă refer aici la perspectiva financiară. Conflictul ajunge până la cel mai înalt nivel. Trebuie să spun că în grupul meu politic sunt mulți care uh, doresc să se implice. Da, vorbim de programe de redresare a Europei, însă când ajungem la punerea lor în aplicare, se ajunge la economisire. În ceea ce privește regulile de participare, sunt uh, de acord cu colegul Eller în linii mari și anume că regulile trebuie să fie simplificate, însă acestea nu trebuie să fie mult prea tare simplificate, pentru că noi ne dorim să Sprijinim în continuare inovarea și cercetarea în Europa. S-au făcut multe în acest sens și trebuie să fie continuate eforturile. Apoi, trebuie să existe un compromis în ceea ce privește IMM-urile. Industria IMM-urilor e cea care a reușit să protejeze multe state din Europa în aceste vremuri de restriște. Deci e nevoie de asigurarea unui echilibru în continuare. Apoi, pentru cererile de proiect și despărțirea lor pe două niveluri, mulți au spus că sunt de acord, alții au spus că povara e mult prea mare. Trebuie să ajungem cumva să creăm o posibilitate astfel încât să venim cu soluții. Apoi, timpul în care se acordă granturile și despre acestea s-a discutat și cred că e un punct important și pentru IMM-uri. Trebuie să uh, se asigură că există destul timp pentru refinanțare. Apoi, aceste parteneriare public-privat, da, sunt importante, însă e nevoie de niște reguli foarte clare pentru ele. Mulțumesc! Grazie, Johnson. Mulțumesc. Colegul sau colega Johnson are cuvântul. Tack så mycket, fru ordförande. Eh, jag vill också rikta ett tack till Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să mulțumesc raportorilor noștri și colegilor. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut. Obiectivul nostru, bineînțeles, este să avansăm în ceea ce privește programul cadru Orizont 2020. numărul amendamentelor poate să dea o anumită impresie în legătură cu acest raport, dar se pare că există totuși un acord. Suntem cu toții de acord că trebuie investit în cercetare, inovare și, bineînțeles, cât mai aproape de accesul la piață. Este un lucru pozitiv, de bun augur pentru viitoarele discuții. Am avut discuții deja cu raportorii, raportori din umbră. Câteva observații generale, dacă îmi permiteți, în legătură cu discuția în curs. Am uh, citit diferitele amendamente. Mai întâi aș dori să spun că sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme și anume că ar fi bine dacă am putea, prezent, dacă am putea fi uniți noi aici în Parlament pe cât posibil dincolo de clivajele politice. Cred de asemenea că ar fi important să avem o bază cât mai largă pentru a continua apoi negocierile cu Consiliul. Uh, bineînțeles, dorim excelența. Excelența este obiectivul nostru, dar dorim și o altă discuție, o discuție în legătură cu cercetarea, inovarea și activitățile uh, cât mai apropiate de piață, cum ne putem extinde la nivel geografic, cum putem uh, implica mai mult agenții economici și, bineînțeles, nu trebuie să uităm uh, dimensiunea externă. Toate aceste lucruri trebuie să apară în text. Apoi există discuțiile în curs în legătură cu bugetul, în cons- cu Consiliul, o discuție serioasă, bineînțeles. Eu cred că toți actorii sunt de acord că e nevoie de Um, o activitate de cercetare și inovare generală, având în vedere situația economică a Europei și în restul lumii. Lucrurile se evoluează, se schimbă, dar și ar fi foarte păcat uh, dacă nu putem uh, canaliza um, eforturile noastre ale statelor membre. Uh, noi trebuie să ne asigurăm că se va putea face cercetare aici, dacă nu vor căuta oportunități în alte părți ale lumii, dacă noi aici nu, nu oferim aceste oportunități. Un alt aspect important pe care doream să-l menționez, cred că mai întâi trebuie să Uh, vedem ce a propus comisia. comisia. Nu e vorba aici doar de cercetare, ci și de inovare. Să nu uităm acest lucru. Și acesta este o schimbare față de programul precedent de cercetare. În ceea ce privește rap raportori, um, știu că s-au depus diferite amendamente. Trebuie să ne asigurăm că folosim această oportunitate pentru a simplifica lucrurile. Haideți să folosim cât mai bine sistemele pe care le avem deja în, la nivel industrial și în lumea cercetării. În încheiere, uh, compromisul la care am ajuns în legătură cu uh, cercetarea pe uh, celulele STEM, de exemplu. Putem folosi același tip de abordare. Mulțumesc! Doamna Ford are cuvântul cât mai pe scurt, dar uh, sunt raportor din umbră la cele trei uh, rapoarte, deci voi vorbi despre toate trei, așa că vă rog, doamnă președinte, să-mi dați puțin mai mult timp. Mai întâi doresc să mulțumesc raportorilor. Știu că cu toții au foarte, foarte multă muncă. Sper că voi putea ajuta și eu pe cât posibil. Trebuie să simplificăm textul uh, și, bineînțeles, să simplificăm programul. Chiar dacă s-au depus atât de multe amendamente, sper că totuși vom obține această simplificare. Cred că toată lumea sprijină acest efort de simplificare. Dorim uh, ca participanții să folosească cât mai ușor programul, nu doar comisia să folosească ușor uh, programul, ci participanții, beneficiarii. Um, s-a discutat despre ratele de rambursare și uh, sper că noul sistem de rambursare mai fi mai ușor de folosit de participanți. De asemenea, amendamentele în legătură cu timpul de așteptare până a primi grantul uh, sunt binevenite. Uh, m-am întâlnit cu uh, persoane care au spus că nu doresc să participe la program din cauza poverii administrative. Deci uh, oamenilor le e frică pur și simplu de această povară administrativă. De aceea trebuie să Există un cod de conduită în legătură cu modul în care trebuie abordați participanții. Să nu să uităm că e vorba uneori de IMM-uri, de uh, probleme lingvistice. Uh, Uh, sunt uh, principii pe care trebuie să le sugerăm noi în text. Sper că vom ajunge la compromisuri în acest sens. anumite domenii ale științei, în anumite domenii ale științei, considerăm uh, științei, considerăm că trebuie să pună accentul, de exemplu, pe cercetarea în domeniul alimentelor. În regiunea mea considerată bogată, sunt oameni care nu au destui bani pentru a-și cumpăra de mâncare. Uh, vineri uh, am fost pe teren cu o asociație care dă punci cu mâncare oamenilor pentru că nu își permit să se hrănească corect. Deci, iată, trebuie să ne hrănim nu doar, uh, nu trebuie să hrănim doar lumea în general, lumea în curs de dezvoltare, ci și oamenii din țările noastre. Apoi, în ceea ce privește bolile. În această dimineață am am vorbit uh, cu o persoană care uh, vorbea despre bolile cronice și de cât de importantă este, de exemplu, cercetarea în domeniul astmei, în domeniul astmului bronșic. Deci, iată, uh, sunt domenii de cercetare în, pe care trebuie să le privilegiem. De asemenea, e nevoie de excelență trebuie să finanțăm mai ales domeniile care vor oferi Uh, soluții în aceste domenii cheie. Trebuie ca cât mai mulți oameni, cât de multe țări să se implice în domeniul științific, dar nu trebuie să renunțăm la principiul excelenței, pentru că sunt probleme care ne confruntăm cu toții în țările noastre. De aceea, eu consider că o mai bună participare este o provocare de um, societate. Toate țările trebuie să fie implicate, dar nu trebuie să uităm uh, criteriul excelenței. În ceea ce privește accesul uh, deschis, uh, îl sprijin, uh, într-adevăr, um, este un principiu de privilegiat. în continuare. Trebuie să lăsăm acces liber la publicații, dar nu trebuie să forțăm oamenii să publice. Unii colegi au depus amendamente în care sugerează că ar trebui să uh, forțăm oamenii de știință să publice, dar eu nu cred că, eu cred că trebuie tocmai să se facă o distinție între libertatea de a publica și obligația de a publica. Uh, mai sunt amendamente și legătură cu uh, provocările legate de gen. Eu cred că un singur articol este suficient în legătură cu genul, calitatea. Uh, în legătură cu bugetul, eu aș dori uh, să mai multă finanțare pentru știință, inovare, cercetare din, de la bugetul Uniunii Europene. I-aș dori ca toate fondurile pentru domeniul științific să fie folosi, folosite cât mai bine și cât mai specific pe acest domeniu. Mulțumesc. Care cuvântul colegul Lamberts? Acum vorbesc doar raportorii din umbră. Domnul Lamberts în legătură ca și raportor din uh, umbră pentru cele trei uh, raporturi. Vreau să-i felicit pe toți raportorii, nu doar pentru calitatea activităților, dar și faptul, pentru faptul că uh, colaborăm foarte bine. Știm care este poziția unora și altora și uh, de aceea putem să avansăm împreună. Vă mulțumesc pentru că ne simplificați viața. În al doilea rând. Uh, se pare că toată lumea este de acord că avem nevoie o majoritate largă, nu doar o coaliție uh, pentru a vota um, uh, rap raport, aceste, raport, aceste rapoarte, dar cred că trebuie să e nevoie cu adevărat de un consens. De exemplu, regulamentul privind uh, domeniul bancar, uh, a existat o coaliție largă la care participau grupuri atât de diverse cum sunt conservatorii sau GUE. Cre- sper că vom putea obține o astfel de coaliție largă și în ceea ce privește aceste, acest domeniu. Uh, Apoi, uh, trebuie să hotărâm până unde dorim să mergem în ceea ce privește um, accesul liber și deschis. Cred că suntem de acord cu toții că uh, avem nevoie de o uh, scenă cât mai animată în domeniul cercetării și inovării, dar nu trebuie să uităm și profitabilitatea investițiilor respective. Ehm, deci eu cred că suntem cam cu toții de acord în legătură cu principiul. Acum trebuie să vedem împreună ehm, unde va fi poziția de mijloc Apoi, trebuie să hotărâm cât de multe eforturi din să facem în favoarea IMM-urilor. Știm cu toții cât de importante sunt întreprinderile mici și mijlocii, dar trebuie să vedem câte fonduri dorim să alocăm proiectelor uh, IMM-urilor. Știu că aceasta este o preocupare a noastră a tuturor, dar încă o dată unii acordă mai multă uh, importanță decât alții. În fine, um, știți că um, vă așteptați să spun acest lucru, având în vedere orientarea mea politică. Eu doresc să ne confruntăm pe cercetarea în domeniul energiei. Noi considerăm că ne-am concentrat prea mult pe tehnologiile secolului 19 și 20 în trecut. Noi acum am dorit să ne concentrăm pe tehnologiile viitorului. Uh, sper că, cred că și um, această idee va Um, va duce la multe discuții, multe dezbateri. În ceea ce privește celulele STEM, noi am dori uh, să păstrăm echilibrul actual, am dori uh, să rămânem la compromisul uh, la care s-a ajuns la programul cadru precedent. Mulțumesc! Vă mulțumesc, care cuvântul? Doamna Matias. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, în calitate de raportor din umbră eh, pentru cele trei rapoarte. Vreau să mulțumesc și eu colegilor pentru tot ceea ce au făcut. Uh, am discutat uh, destul de mult împreună, am fost mai activă la unele aspecte decât la altele, n-am putut să particip, particip la toate ședințele, sper că pe viitor voi fi prezentă la toate ședințele, dar discuțiile noastre au fost utile și doresc să vă spun încă de pe acum că sunt în principiu de acord cu uh, propunerile doamnei Madurel în ansamblu, propunerea dânsă este una echilibrată, care prezintă bine aspectele în joc uh, și sper că vom uh, putea prezenta o propunere sprijinită de cât mai multe grupuri politice. În ceea ce privește participarea, accesul uh, liber și alte aspecte evocate aici, în ceea ce privește bugetul, știm de multe ori că uh, ne confruntăm cu, dez, cu obstacole majore în domeniul bugetar, dar noi dorim ca acest buget să crească și dorim cu toții ca uh, acest program uh, Orizont 2020 să fie finanțat cum trebuie. Avem prea puține programe în momentul de față care să stimuleze creșterea, crearea de locuri de muncă și uh, capacitatea Uniunii Europene în aceste momente economice dificile. Cred că trebuie să insistăm asupra unor aspecte, cum ar fi simplificarea regulilor de participare. Domnul Eller, de altfel, s-a referit la unul dintre amendamentele depuse de mine. Eu, într-adevăr, am depus un amendament uh, în care ceream ca regulile din uh, cel de-al șaptelea program cadru să fie evocate. Explic ce vreau să spun. Um, cred că trebuie să insistăm asupra unei schimbări uh, destul de radicale. Nu sunt neapărat de acord cu toate propunerile din uh, cel de-al șaptelea program cadru, dar cred că trebuie să se revină nu, nu trebuie să se pornească din nou de la zero, pentru că participanții din diferitele state membre nu sunt pe, pe picior de egalitate aici. Dacă simplificăm prea mult lucrurile, riscăm să dăm la o parte centrele universitare, centrele de cercetare, care trebuie să satisfacă condiții reale pentru a participa, dar care sunt fictive pe hârtie. Domnul Eller cred că a făcut o treabă bună în simplificare, voi încheia, doamnă președinte, dar Cred că acest punct uh, va trebui aprofundat în dezbaterile ulterioare. De asemenea, în ceea ce privește cofinanțarea, fără acord în legătură cu aceste aspecte, ne vom, vor apărea probleme. Dar acestea fiind spuse, nu doresc să dau impresia că sunt în dezacord cu colegii mei. Din potrivă. Consensul este destul de solid, grație uh, muncii raportorilor noștri. Mulțumesc! Are cuvântul colegul Suza Wagner. Darme al tiempo que nos ha dado la señora presidenta para decir... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc în primul rând să-i felicit pe raportori. Felicitări doamnei Riera, care s-a ocupat de dosarul pe care eu am intervenit cel mai mult. Aș dori să vă împărtășesc o mică experiență pe care am avut-o în domeniul cercetării în domeniul documentării, dacă vreți. Am transmis toate aceste aspecte unor profesori universitari din Spania, cerându-le ajutorul la redactarea amendamentelor. Am uh, abordat mai multe persoane care provin din diferite domenii, fizică, matematică, științe umane și toți au fost de acord uh, asupra faptului că nu se înțelegea nimic din textele respective. Limbajul utilizat la un limbaj al inițiaților și nu era deloc uh, ușor de înțeles. Asta pentru a vă explica un pic care este situația. Sigur că facem eforturi să simplificăm lucrurile și asta în beneficiul cetățenilor și al cercetătorilor, însă folosim un limbaj, un jargon care trebuie simplificat. În acest raport eu m-am ocupat de niște puncte specifice, ca de exemplu procentul minim pentru statele membre, pentru formularea unei politici comune europene. Am ocupat și de simplificarea în legătură cu cheltuielile care nu sunt necesare. Am încercat să insist asupra științelor sociale, științelor umane, Într-adevăr, am considerat că se insistă prea mult pe știință din punct de vedere tehnic, din punct de vedere practic, dar nu trebuie să uităm că s-au făcut multe progrese uh, pentru umanitate și în urma unor descoperiri care, la primă vedere, nu păreau deloc interesante, dar care s-au bazat pe niște idei filozofice. Iată, doamnă președintă, opinia mea. Grazie, abbiamo terminato l'intervento. Mulțumesc, s-au încheiat uh, intervențiile raportorilor din umbră. Acum trecem la cealaltă parte a dezbaterii uh, și are mai întâi cuvântul colegul Cancian. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Doresc să mulțumesc raportorilor și să exprim două observații în legătură cu programul cadru raportul cu legei Madurel. Eu cred că mai întâi trebuie să ne asigurăm uh, sprijinul necesar pentru a încheia Um, programele legate de um, domeniul spațial, de politica spațială a Uniunii Europene și apoi în ceea ce privește programele în domeniul cultural. Cred că sunt aspecte importante și nevoie de linii um, specifice la buget pentru aceste sectoare. În ceea ce privește raportul colegului Eller, regulile de participare, eu cred că trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește cercetarea care trebuie să fie uh, foarte apropiată de lumea industrială, de lumea mm, de, de, de producție și nu trebuie să uităm, bineînțeles, nevoile întreprinderilor mici și mijlocii. Dar în ceea ce privește lumea industrială în general, se pare că există dificultăți uh, atât în ceea ce privește rambursarea costurilor de gestiune, dar uh, și și mai ales în ceea ce privește activitățile aproape de uh, piață, mm, deci orientate către piață. Uneori, întreprinderile se confruntă cu uh, costuri prea ridicate pentru a-și asuma riscurile legate de activitatea respectivă și astfel cred că s-ar pune în pericol însuși viitorul acestui tip de cercetare. De aceea trebuie să insistăm mult. Deci, mm, ați uh, abordat deja puțin, uh, um, ați vorbit puțin despre asta în um, în, în intervenția dumneavoastră, dar eu cred că trebuie să insiste asupra parteneriatelor public-privat și în cadrul proiectelor trebuie să se găsească posibilitatea de a acționa um, cu, cu ajutarea cofinanțării uh, publică-privată. Are cuvântul acum uh, colega Gutierrez Cortinez. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, știu foarte bine că raportorii au uh, lucrat din greu, i-am văzut de altfel făcând asta și pe doamna Riera Madurel, pe doamna Carvalho, pe domnul Eller, pe doamna Ford. Însă trebuie să apreciem acordurile la care s-a ajuns. Este adevărat că cercetarea merge spre domeniul sănătății, spre multe alte domenii, însă ceea ce mă preocupă pe mine sunt relațiile interinstituționale. Noi uh, intervenim foarte mult asupra proiectului în sine, vedem să vedem uh, care sunt regulile de participare, însă nu avem o capacitate suficientă pentru a urmări în general acest program. Asta nu înseamnă că vrem să controlăm comisia, însă comisia uh, este cumva prizonieră a statelor membre în acest caz și ea trebuie să furnizeze asistență. Lucru care nu este deloc ușor. Cred că ar trebui și noi să beneficiem de o capacitate îmbunătățită de monitorizare, de urmărire și de mai multe informații, tocmai pentru a putea veni în sprijinul Comisiei. Ar trebui să existe așadar o facilitate crescută în termen de supraveghere, pentru că altfel ajungem la niște probleme misterioase pe care nimeni nu le înțelege. În al doilea rând, nu pot fi garantate cu adevărat proiectele mici. Se spune că comisia nu are suficient personal pentru asta. Însă vorbim aici despre noile acțiuni uh, se spune că există deja foarte multe arhive, că se încearcă o descentralizare a procesului, însă nu știu cum putem aproba un astfel de uh, plan dacă nu se trece la o adevărată descentralizare. Cred că ar trebui să dispunem de toate aceste date. Are cuvântul uh, domnul Berlinger. Eu mi Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să-i felicit pe raportori în ceea ce privește finanțarea, cred că Parlamentul nu trebuie să cedeze, trebuie să facă câtă presiune poate pentru ca suma indicată de consiliu, pentru că suma indicată de Consiliu este absolut insuficientă. Iată, eu cred că este un aspect foarte important în legătură cu care trebuie să avansăm pentru că raportorii, raportorii din umbră și colegii sunt cu toții de, de acord asupra acestui aspect. Deocamdată putem uh, finanța o parte din activitatea de cercetare în Uniunea Europeană și deocamdată nu avem suficientă europenizare a cercetării. Cercetarea în Uniunea Europeană e bazată mai ales pe uh, acti- la, mai ales la nivel național. Așa sunt structurile uh, influențate de mentalitatea lor. În schimb, în Statele Unite există National Science Foundation sau în Japonia sau în China uh, există astfel de orientări generale. Noi suntem, uh, uh, la noi cercetarea e fracționată, noi nu avem această centralizare ca și în restul lumii. De exemplu, în titlul 19 se spune că spațiul european al cercetării este un spațiu în care cercetări, cunoștințe științifice și tehnologia circulă în mod liber. Și se spune de asemenea într-un document al Comisiei în 2007 că în loc ca fiecare să lucreze în colțul său, în țara lui, trebuie să existe o convergență pentru a se crea sinergii. Dar astăzi nu există aceste sinergii. Noi uh, folosim 5% din suma pentru cercetare în programele europene și 95% sunt uh, finanțări naționale. În această situație nu putem să ajungem la ceea ce a spus președintele Barroso, ceea ce dorește președintele Barroso. De aceea trebuie să facem mai multe în această direcție. Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, colega del Castillo. Mulțumesc, doamnă președinte. În acest uh, stadiu, ca și ceilalți colegi, vreau și eu să mulțumesc uh, raportorilor uh, Madurel, Carvalho și Eller pentru eforturile făcute, pentru că într-adevăr putem vorbi despre sinergie și despre cooperare. Uh, Avem de a face cu un pachet de măsuri care se referă la un domeniu foarte larg, cercetarea, și trebuie să recunoaștem și să apreciem sinergia și cooperarea întărită. Doresc să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru că acest raport este rezultatul eforturilor raportorilor, dar și raportorilor din umbră și cred că trebuie să mulțumim tuturor persoanelor care s-au implicat până în prezent. Trecând acum la niște argumente mai concrete. Este foarte greu să ne rezumăm la două minute. De altfel, mai rămâne un singur minut. Am înaintat uh, deja amendamente și v-aș mai spune un lucru. Mi-aș dori ca raportorii și raportorii din umbră, în momentul în care revizuiesc textul și în momentul în care discută pe amendamente, să țină cont de două lucruri în principiu principal, excelența și simplificarea. Excelența și simplificarea sunt cele două axe principale care ar trebui să ne ghideze. Trebuie să privim totul din perspectiva excelenței și a simplificării. Și tot ce vom adăuga din acest punct de vedere va avea un impact pozitiv este important dacă dorim să progresăm în baza programului cadru actual și în baza experiențelor pe care le-am avut până în prezent. Și acum trebuie să punem accentul și pe partea eh, referitoare la finanțare. Mulțumesc. Mulțumesc. Colegul Țucala are cuvântul. Eh, thank you, Madam Mulțumesc. Doamnă președinte, mă pregătisem să vorbesc despre amendamente și să-i eh, felicit pe raportori, însă domnul Eller, domnul Berlinger, doamna de Carvalho și doamna Pilar de Castillo, a, ca și zvonurile pe care le-am auzit uh, de la comisie, vorbesc despre niște cifre legate de finanțarea acestui program, cifre care s-a ridicat la 40 de miliarde, ceea ce înseamnă 12 miliarde mai puțin decât la PC7. Astfel, înțeleg că este nevoie urgentă de o readucere a lucrurilor în ordine, pentru că dacă cercetarea și dezvoltarea sunt considerate uh, esența politicii noastre de dezvoltare, uh, atunci înseamnă că nu știm ce avem de făcut. Dacă cifrele uh, despre care am auzit sunt cele corecte, atunci cred că tot acest timp petrecut uh, pentru elaborarea programului cadru de cercetare Orizont 2020 pare exagerat. Personal, cred în cercetare și dezvoltare, cred că este vorba despre uh, pilonul esențial al dezvoltării în uh, epoca modernă. Cei care nu cred asta pot foarte bine să accepte ca banii așa se ducă la agricultură și să uh, se facă un alt fel de dezvoltare, nu dezvoltarea prevăzută prin strategia de la Lisabona. Grazie, la colegă Grostet, prego. Mulțumesc, are cuvântul doamna Grostet. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, sunt convinsă că trebuie să-i susținem pe raportor pentru a ne menține exigențele cu privire la cercetare și inovare. Mm, Deja de mulți ani uh, vorbim despre necesitatea de a susține cercetarea pentru că inovarea este singurul mijloc de a regăsi creșterea, însă în momentul în care uh, reflectăm la buget, nu mai uh, obținem ceea ce uh, cerem. Care sunt interesele cetățeanului european? Ei bine, sănătatea și ocuparea. În domeniul cercetării medicale sunt foarte multe lucruri de făcut. Ne dăm seama, de altfel, că în acest domeniu avem nevoie de o durabilitate, trebuie să avem bugete care să fie durabile în timp. Nu putem să acceptăm să le vedem uh, uh înjumătățite. În domeniul medicinii regenerative, în domeniul tratamentelor avansate, tratamentelor celulare, aici trebuie să continuăm să progresăm. Acest lucru este indispensabil. Ca urmare, trebuie menținute sumele prevăzute inițial, nu trebuie să facem niciun pas înapoi. Sunt de acord cu colegii mei care uh, au făcut unele reproșuri în Uniunii Europene în domeniul cercetării, tocmai din cauza birocrației. Trebuie să simplificăm lucrurile. S-a vorbit despre parteneriatele public-privat. Ele trebuie să fie îmbunătățite, sunt un lucru bun, dar când vorbim cu IMM-urile ne dăm seama cât de important este să fie îmbunătățite aceste lucruri. Și în final sunt de acord cu necesitatea excelenței în legătură cu simplificarea, bineînțeles, dar nu trebuie să facem niciun compromis în ceea ce privește cercetarea în domeniul sănătății, nu trebuie să acceptăm niciun compromis uh, în ceea ce privește cifrele. Știm clar că Consiliul va încerca să ne înșele, între ghilimele, dar trebuie să rămânem solidari în acest domeniu, să nu, ne, să nu dăm înapoi. Nu trebuie să facem acest lucru în domeniul cercetării și mai ales nu în domeniul sănătății. Kelly, prego. Mulțumesc, are cuvântul domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. La fel cu colegii mei și eu sunt îngrijorat în ceea ce privește bugetul și faptul că acesta urmează să fie redus într-un mod drastic. Eu cred că ar trebui ca inițial să ne așteptăm ca bugetul să fie cât de aproape posibil de propunerea pe care am făcut-o noi inițial. E un caz pentru care trebuie să pledăm, așa cum ne-a spus și domnul Eller. Aceasta este singura strategie reală pentru locuri de muncă și creștere în Uniunea Europeană. Avem nevoie de această economie bazată pe tehnologie pe care ne-o dorim. Acest, uh, acest subiect intră în toate domeniile de activitate, inclusiv agricultura, și de aceea e un domeniu care trebuie să fie finanțat mai mult decât oricare altul. Cercetările ne arată că companiile care investesc în cercetare sunt cele care au trecut mult mai bine prin, prin recesiune decât cele care nu au investit în cercetare. Apoi, dacă vorbim despre strategia 2020, dacă începem prin a uh, diminua standardele deja propuse, comparându-le cu ce se întâmplă în SUA și în Japonia, atunci va avea de suferit credibilitatea Uni Uniunii Europene. Așa că eu cred că trebuie să spunem cu o singură voce că ne dorim să avem bugetul așa cum l-am conturat noi cum l-am conturat inițial și nu să sugerăm că acceptăm sau că ne așteptăm la o reducere acestuia. Cred că avem nevoie de o poziție puternică. Nu avem nevoie de studii pentru a dovedi că acest domeniu este cel care ajută la locuri de muncă și la crearea de noi produse. Mulțumesc! Vidal Quadras, prego. Mulțumesc, care cuvântul domnul Vidal Quadras, vă rog. Sin duda, el programa Marco es Doamnă președinte, fără îndoială, acest program cadru este unul de o amploare foarte mare, un exercițiu de mare amploare pe care trebuie să-l facem. De aceea, noi întotdeauna lucrăm prin intermediul raportorilor, astfel încât să uh, ajungem la rezultatul cel mai bun și colegii noștri sunt foarte calificați în acest sens. Acest lucru se întâmplă și în cazul colegilor Madurel, Cavallo și domnul Eller. Acest program va continua să se afle în faza de dezvoltare, vom continua să avem discuții despre el. Toate acestea se întâmplă într-un context în care foarte multe state membre sunt, să, au de făcut față unor situații financiare foarte uh, dezavantajoase și în care au făcut mari reduceri de buget în domeniul cercetării. De aceea, munca noastră, calitatea ei și puterea acestui program cadru devin toate foarte relevante. Cred că sunt patru sau cinci puncte la care trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește amendamentele. Numărul de amendamente este foarte mare și acesta reflectă importanța acestui program cadru. În primul rând, există amendamente care merg în următoarea direcție. Spun că ar trebui să analizăm cea mai uh, bună metodă de externalizare a cercetării europene. europene. Aici se vorbește de muncă interdisciplinară. S-au făcut anumite progrese în acest sens și anume granițele dintre anumite discipline. Adică noi ne dorim ca rezultatele cercetării și inovării să fie puse în practică cât mai repede posibil în sistemele noastre educaționale. Ne dorim să fie încurajată participarea IMM-urilor. Acestea nu trebuie să fie scăpate din vedere. Apoi, există amendamente legate de drepturile Parlamentului European sub tratatul de la Lisabona, în ceea ce privește actele delegate. Deci o legislație foarte întinsă și avem foarte multe de făcut. Doamna Herzog are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând îi mulțumesc domnului, eh, le mulțumesc raportorilor. Cred că este foarte clar că multă lume este interesată de această dezbatere. Va fi într-adevăr un teren de bătălie între noi și Consiliu. Consiliul a făcut o propunere de reducere în ceea ce privește cercetarea. Acest lucru este inacceptabil. Cred că Parlamentul va avea o poziție foarte unită. Vreau să trimit un mesaj Consiliului. Dacă doresc să piardă în greutate, nu e de ajuns să facă diete, e nevoie și de sport și tocmai cercetarea și inovarea e sportul nostru, așa că trebuie să facem acest exercițiu și să nu acceptăm aceste reduceri aici. Nu trebuie să acceptăm reduceri nici în infrastructura de mari dimensiuni pe care ne-o dorim. Apoi, dacă ne dorim să existe cercetare, atunci trebuie să menționez o problemă principală și una care va fi foarte dificilă, atât pentru Consiliu cât și pentru Parlament. Trebuie să trebuie să evităm o blocare a minorității din Consiliu care nu își doresc să se dea buget pentru acest domeniu. Ce cele 12 țări despre care vorbim să fac, au o parte doar de 12% din cercetare. Ei, ele primesc doar 30% din banii pentru cercetare. Iar dacă există acest dezechilibru, atunci trebuie să evităm situația în care aceste țări nu vor dori să spună da acestui nou instrument important. Încă ceva ce vreau să menționez și e de asemenea important în uh, discuția cu Consiliul. E nevoie de cercetare în infrastructură în Uniunea Europeană și de aceea trebuie să spunem clar că nu dorim să renunțăm la 5% din personal. Fie că vorbim de diferitele domenii, pur și simplu nu ne putem permite această reducere. Și eu sprijin amendamentele care au de-a face cu participarea IMM-urilor. Așa că, dragi colegi, cred că trebuie să fim foarte uniți dacă ne dorim să câștigăm această bătălie pentru ocupare și locuri de muncă, pentru că e importantă pentru cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Odi. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește bugetul, am, uh, sincer, impresia că ratăm uh, ocazia de a europeniza cercetarea. Ce ne spun uh, șefii de state și de guverne? Niciun uh, sfanț în plus. Eu cred că, având în vedere că statele membre scad bugetele pentru cercetare, eu cred că trebuie să europenizăm uh, cercetarea. Uh, Uh, se prevăd 50 uh, sau 53 de miliarde. În... Noi am cerut 100 de miliarde. Propunerea Comisiei este de 80 de miliarde. Uh, statele membre nu vor accepta mai mult. Ar trebui să negociem cu fiecare ministru în parte, să le explicăm că ei vor face economii. Nu vom obține așa ceva. De aceea eu mă tem că anul acesta nu vom obține mai multă europenizare a cercetării. Acum, alte aspecte. alte Mai întâi, simplificarea. Doresc să fim siguri că între comisie, domnul Șemeta, care se ocupă de reglementarea financiară, și comisarul pentru cercetare, va exista o coordonare la nivelul uh, diferitelor servicii uh, Vom vota programul financiar mâine mm, pentru un acord în prima lectură. Suntem siguri că în cadrul acestei negocieri în bloc, preocupările noastre privind simplificarea au fost luate în considerare. Nu sunt sigur. Eu nu sunt ca senatorii americani. Nu am zeci de colaboratori bine plătiți. Eu doresc să fim siguri că cele două servicii cooperează și au cooperat pe baza propunerilor excelente ale doamnei Carvalho. Doresc ca um, Comisia să ne dea asigurări în acest sens, în ceea ce privește textul doamnei Riera Madurel. Uh, um, Aș, aș fi dorit 20 de miliarde în plus pentru industrie. Uh, e, e o sumă ca oricare alta. Eu cred că trebuie într-adevăr să se pună accentul pe industrie. În legătură cu raportul colegului Eller, eu sprijin propunerea comisiei de 100%. Așa mi s-a părut că lucrurile ar fi mai simple. În ceea ce privește dreptul de acces, uh, eu cred că nu e normal ca Uniunea Europeană să aibă uh, drept de acces la cercetare, dar um, întreprinderile private să aibă astfel de probleme cu brevetele. Este o discuție pe care trebuie să avem cu industria. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul din partea Comisiei domnul director general John Robert Smith. Vă rog! Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnă președinte. În primul rând, uh, vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. Această sarcină a fost una uriașă pentru că există peste o mie de amendamente care trebuie să devină niște bune amendamente de compromis, însă văd că sunteți foarte uniți în această instituție și acest lucru e foarte bun. În primul rând să începem cu bugetul. Domnul Țucalas, dar și alții au discutat despre acest subiect. Dacă sunt întrebat care este poziția în, în, ce, în legătură cu cele 80 de miliarde, de miliarde propuse de comisie, răspunsul e cele 100 de miliarde propuse de Parlament. Noi ne vom asuma cele ce le-am propus și sperăm că și dumneavoastră la fel. Câteva reacții acum la rapoarte și la munca care ne așteaptă, o muncă enormă. Doamna Madurel și doamna Cabadio, ne bucură foarte mult să vedem că aveți această abordare strategică, că încercați să rămâneți concentrate, să vă axați pe structura care a fost deja propusă, dar există această uh, propunere de a împărți prioritățile pe două niveluri. Uh, ne bucură faptul că recunoașteți importanța excelenței care trebuie menținută. În același timp ne bucură că sprijiniți eforturile Comisiei și propunerile Comisiei de a lărgi participarea. Într-adevăr, trebuie să facem tot ce ne stă în putință astfel încât să asigurăm o participare cât mai bună a tuturor țărilor implicate în Orizont 2020 și a programelor cadru. De asemenea, ne bucură sprijinul care ne-a fost acordat în ceea ce privește Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. De asemenea, se acordă o importanță foarte mare IMM-urilor în ceea ce privește competitivitatea și crearea de locuri de muncă. Am ținut cont de o, o serie de acțiuni pe care le încadrați la provocări societale în ceea ce privește stocarea energiei, aspectele maritime, și ne bucură faptul că ați încercat să asigurați o concentrare a temelor și nu să există o listă cu diferite provocări. Accesul direct a fost menționat de mai mulți dintre dumneavoastră și da, trebuie să fim foarte atenți să nu încurcăm accesul direct la publicații cu accesul direct la date. Există o diferență foarte mare între acestea două. Prin politica pe care avem trebuie să avem grijă să nu descurajăm industria, pentru că astfel programele noastre ar muri. Domnul Eller, în raportul dumnealui, spune într-adevăr că e nevoie de simplificare. Domnule Odi, aveți dreptate, regulamentul financiar în forma nouă, așa cum va fi acesta votat, dă și face și loc pentru simplificare. Și de asemenea important e aici și TVA-ul. cât despre activitățile despre care vorbește pe domnul Eller în raport. Pe noi ne bucură mult faptul că acest raport a fost prezentat uh, curții de conturi și aici sunt sprijinite propunerile Comisiei pentru simplificare, o singură rată de finanțare, să nu se facă o diferențiere între grupurile țintă. Cred că aici se regăsesc 100% lucrurile propuse și de comisie. De aceea îi mulțumim foarte mult domnului Eller pentru că merge în direcția cea bună. Deși vorbește și el despre efectul de pârghie pe care nu trebuie să-l scăpăm din vedere. Apoi încă ceva din partea noastră. Ne bucurăm să vedem că există un spirit de unitate în acest Parlament, nu doar în ceea ce privește bugetul, cât și conținutul așa că ne dorim și noi să ajungem cât mai repede la un acord pe aceste amendamente. E exact ceea ce avem nevoie în acest stadiu al discuției. O poziție clară a Parlamentului European, aliniată cu poziția Comisiei, astfel încât să le arătăm cetățenilor că, într-adevăr, dorim să investim în economia cunoașterii. Mulțumesc! Mulțumesc! Care acum cuvântul pentru două minute, pentru că va urma o altă dezbatere. Dau din nou cuvântul deci raportorilor uh, Madurel, Eller și Carvalho. Mai întâi, uh, doamna Madurel, vă rog. Este mult dificil, pentru a decir imposibil în dos minute, referirme. Mulțumesc, doamnă președinte. E foarte dificil în două minute să răspund la toate punctele care au reieșit în urma dezbaterii. Dezbaterea a fost una foarte interesantă, însă trebuie să vă spun că am ținut cont de toate cele spuse și majoritatea chestiunilor și întrebărilor ridicate de colegi, cu majoritatea dintre ele sunt de acord. Acum muncim asupra amendamentelor de compromis și facem un efort foarte mare de a încerca să ținem cont de toate sugestiile care au fost făcute, de idei, de propuneri. Vă mulțumesc tuturor pentru ele și vă mulțumesc și pentru sprijinul pe care ne l-ați acordat în dezbatere. Dacă îmi permiteți, aș dori acum să vorbesc despre un subiect sprijinirea coordonării, a colaborării foarte bune pe care o cunoaștem acum cu raportorii, dar și cu raportorii din umbră și cu Comisia. Cred că tocmai această colaborare ne permite să avansăm în munca noastră, așa cum ați putut să și constatați prin contribuțiile aduse la această discuție. Cred că domnii raportori au uh, sumarizat foarte bine punctele cele mai importante, însă mai există și niște chestiuni deschise. Nu cred că vom ajunge la un dezacord, cred că trebuie pur și simplu să continuăm munca. Câteva puncte specifice acum, dacă îmi permiteți. În primul rând, accesul deschis. Cred că suntem cu toții de acord că, ținând cont de obiectivul final, da, cu, cu el suntem de acord, însă să vedem cum ajungem acolo. Vorbim despre rezultate, rezultate în cercetare și faptul că trebuie să se țină cont de acestea. Da, e clar că mai e nevoie de discuții. În primul rând, trebuie să identificăm problema. Odată ce a fost identificat, atunci trebuie să ajungem la o soluție. Participarea, excelența, da, și acestea sunt subiecte importante. Trebuie să fim competitivi și în ceea ce privește excelența. Ne dorim niște cercetători excelenți. Aceasta este o dezbatere care trece de mandatul nostru, însă e o soluție care trebuie să fie găzită pe o bază mai largă, nu doar pe fondurile structurale. Din nou, și aici mai avem de elaborat. Apoi, aspectele legate de societate. Suntem de acord cu obiectivele, ne dorim să existe o separare între ce cercetare în afaceri sociale și alte tipuri de cercetare, însă e nevoie de un buget bine stabilit pentru fiecare dintre aspecte. Apoi, în ceea ce privește participarea, sunt de acord cu domnul Eller. Cel mai important punct e că trebuie să ne continuăm munca și trebuie să vedem cum stăm cu ratele de rambursare, trebuie să existe o rambursare, o rambursare bună pentru cheltuielile făcute. Este greu de răspuns la toate nevoile părților implicate, însă trebuie să vedem, să facem cât mai mult. Apoi, finanțarea privată e și aceasta o chestiune importantă. E clar, cu toții avem dorința de a ajunge la un acord. Cred că propunerile sunt foarte clare și de acum ne vom uh, concentra toate eforturile pe acest dosar. Scopul nostru va fi să obținem o finanțare cât de mare pentru acest program foarte, foarte important. Pe acest punct, ca și pe altele, eu sunt absolut uh, convinsă că Uniunea Europeană va fi um, punctul central, uniți în diversitate. De aceea, toate acestea au trebuit subliniate. În concluzie, doamnă președinte, vreau să le mulțumesc și membrilor secretariatului comisiei noastre, secretariatului grupului meu politic și biroului meu. Vă mulțumesc tuturor foarte mult! E foarte bine că am avut atâta sprijin. Fără sprijin, toată această muncă ar fi fost mult mai dificilă. Vă mulțumesc! Grazie la colega Carmen. Mulțumesc. Acum are cuvântul colega Carvalho. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc colegilor uh, pentru toate observațiile lor. Nu le voi comenta pe toate, dar uh, voi rezuma principalele aspecte. Mai întâi, excelența și simplificarea, pe de o parte, și pe de altă parte să rămânem concentrați. Bineînțeles, să simplificăm pe cât posibil textul. Un exemplu, Trebuie multele amendamente pe care le avem legate de gen, cred că un articol, unul singur, dar ferm, este suficient să combinăm acolo toate amendamentele. Deci, trebuie să simplificăm pe cât posibil textul pentru a rămâne concentrat pe principalele aspecte. Excelența. Uh, trebuie să încurajăm excelența acolo unde există ea, chiar dacă nu ne concentrăm doar pe excelență. Există domenii de excelență peste tot în Uniunea Europeană, dar e nevoie de o participare mai echilibrată între statele membre și în cadrul statelor membre, pentru că avem uh, prea multă concentrare uneori, chiar și în interiorul statelor membre. Apoi, s-au făcut, um, s-au sugerat multe domenii, multe dintre acestea se regăsesc deja în programe specifice, de exemplu, domeniul sănătății, um, se pune într-adevăr um, accentul pe sănătate și bolile cronice, uh, s-a menționat uh, celulele STEM, toți raportorii doresc să rămânem la, la compromisul la care s-a ajuns în cel de-al șaptelea program cadru. Cred că acesta este o soluție bună care funcționează și nu trebuie să o schimbăm, cred. Nu trebuie să reluăm aici discuția. În ceea ce privește bugetul, Doresc să reamintesc faptul că Parlamentul are prerogative bugetare importante de la Tratatul de la Lisabona încoace și de aceea nu trebuie să acceptăm suma vehiculată pe coridoare care se spune că ar fi propunerea um, Consiliului. Mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare, de asemenea Um, comisiei, Secretariatului ITRE și consilierilor mei, precum și consilierilor grupurilor politice. Vă mulțumesc tuturor! Grazie. Vă mulțumim. Are cuvântul acum domnul Eller. Vielleicht noch mal ganz grundsätzlich. Ähm, foarte pe scurt, în principiu. Trebuie să fie foarte clar că trebuie să acționăm împreună și nu izolat trebuie să avem și o legătură cu statele membre. Trebuie să spun foarte clar că avem nevoie de acest consens. Cancel cancelarul german nu poate să spună Europa trebuie să crească, dar fără să existe un răspuns de unde să vină mijloacele financiare din Uniunea Europeană. Acest lucru e important nu doar pentru Germania, ci pentru multe alte state. Un președinte francez poate să vorbească despre creștere, să meargă apoi la Consiliu și să, spune, și să spună că creșterea trebuie să fie ștearsă din programele europene. Apoi un ministru polonez să vorbească și el despre creștere, iar la Consiliu, din dintr-o dată să ajungă în negocierile pentru fondul de coeziune. Și același lucru se poate spune prin toate cele 27 de state membru. Însă trebuie să ne întrebăm, avem unitate și ar trebui ca aceasta să existe. Această dezbatere, dacă e discutată doar despre programul cadru de, de cercetare, da, se poate ajunge la un compromis. Dar nu astfel încât ca pe viitor să nu există perspective de creștere. Dacă astfel acționăm, atunci Europa 2020 va fi pur și simplu îngropată. Dacă renunțăm la multe dintre obiective, atunci ajungem să afectăm și obiectivul principal, și anume creșterea. Principiile noastre trebuie să fie formulate în comun, trecând peste toate arile care intră aici sub incidență. O a doua temă. am făcut niște propuneri foarte bune cum poate fi combinată politica de coeziune cu cea de creștere și dezvoltare. Un pas foarte, foarte important. Și nu trebuie să ne lăsăm purtați de moda de separare de până acum între aceste domenii. Însă important, este, important aici este și componenta bugetară. O observație de ordin tehnic acum. președinția comisiei noastre și secretariatul trebuie să vorbească cu de lucrurile care au de-a face, care au componentă juridică. Comisia juridică acum pune la îndoială cercetările legate de celulele STEM. Noi trebuie să ne punem întrebarea cum ne putem folosi de serviciile care există, serviciile juridice, și cum ne putem asigura că există certitudine juridică, pentru că nu putem ignora ceea ce se întâmplă în Comisia Juridică în legătură cu celulele STEM. Lucrurile nu pot să rămână așa și trebuie să vedem cum abordăm noi certitudinea juridică. Apoi, Avem nevoie de mai multe studii în ceea ce privește fuziunea nucleară. E ceva ce nu mai poate fi finanțat prin acest buget. Fuziunea nucleară ar fi moartă dacă continuăm așa. Și trebuie să ne întrebăm cine plătește pentru aceste studii, bugetul european, statele membre, cine suportă costurile. Există foarte multe chestiuni juridice și rog secretariatul să clarifice toate acestea, pentru că dacă nu, nu putem veni cu un răspuns. Mulțumesc! Grazie, passiamo adesso al Mulțumim, uh, mulțumesc. Trecem acum la al doilea bloc de dezbateri. Nu avem mult timp la dispoziție. Are cuvântul mai întâi colegul Lambert uh, pentru patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, încep prin am cere scuze pentru că am uh, promis uh, unei uh, universități belgiene mm, să mm, fiu prezent acolo în această după masă, de aceea voi prezenta raportul meu, dar nu voi putea rămâne să ascult toate observațiile dumneavoastră, dar colaboratoarea mea, Camila Bursi, va, va asculta cu atenție ceva ce avea de spus și de aceea vă, și vă promit că vom ține cont de toate observațiile dumneavoastră. Apoi, trebuie să vă spun că încă nu am depus amendamente de compromis pentru că știți că aceeași echipă mică se ocupă și um, de a fi raportor din umbră pentru primele trei rapoarte mari pe care le-am discutat. Am început cu asta, dar vă vom um, trimite amendamentele de compromis la sfârșitul săptămânii acesteia sau săptămâna viitoare. Acum, E un lucru bun faptul că majoritatea compromiselor, uh, uh, compromiselor pe care le-ați trimis sunt uh, consecvente, merg cam în aceeași direcție, deci voi face ce am făcut și în observațiile la celelalte rapoarte, voi prezenta mai ales, probleme, eh, mai ales domeniile unde există divergențe eh, pentru care va fi nevoie de negocieri. Mai întâi, în ceea ce privește diferența între abordarea eh, top-down și abordarea bottom-up. Știți, Comisia dorește o abordare uh, bottom-up, deci o abordare ascendentă. Uh, noi dorim o abordare competitivă, deci bazată pe calitatea proiectelor de pe teren. Ă, probabil se va ajunge până la urmă la o soluție mixtă. Um, și multe din amendamentele dumneavoastră merg în această direcție, dar va fi nevoie și de o previzibilitate a finanțării. De aceea nu putem avea doar o simplă abordare, aș spune, liberală, bazată doar pe ă, competiție, concurența între proiecte. Apoi, în ceea ce privește monitorizarea calității, cum putem uh, avea un adevărat control asupra ceea ce se face, dar fără a uh, lăsa Institutul European pentru Inovare de a funcționa independent. Deci avem nevoie de un echilibru între cele două abordate. Pe de o parte să supraveghem puțin ce face Institutul uh, European pentru Inovare, dar pe de altă parte să nici nu exercităm un control excesiv. Uh, după cum știți, Comisia propune o creștere a resurselor Institutului European pentru Inovare în următoarea perioadă de programare bugetară, dar bineînțeles, dacă primesc, primește mai mulți bani, trebuie și să uh, trebuie și să beneficieze de mai mult control din partea noastră. Eu cred că institutul funcționează bine, de aceea trebuie să uh, avem încredere, dar, bineînțeles, încrederea noastră nu trebuie să fie oarbă. Iată care sunt cele două aspecte pentru care e nevoie de mai multe discuții între noi și îmi veți spuneți atât uh, dacă într-adevăr ne putem rezuma la aceste două aspecte, vom ajunge rapid la un acord. Eu așa sper că va fi și vom coopera uh, pentru a ajunge la compromisuri în legătură cu amendamentele pe care le voți primi la sfârșitul săptămânii acesteia sau săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul Marisa Matias. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu uh, aș dori mai întâi, bineînțeles, să mulțumesc colegilor pentru amendamentele prezentate, pentru buna cooperare. Doresc de asemenea să vă spun că Multe dintre amendamente acoperă cam aceleași aspecte, aspecte evocate deja de colegul Lambert. Acestea fiind spuse, cred că trebuie să ne organizăm înainte de a avea discuția pe fond și anume colegii, după cum ne putem aștepta de altfel, uh, au uh, propus amendamente la anexă, la anexa comisiei. Eu am uh, triat, am organizat aspectele cele mai importante și le-am evocat într-un articol de aceea aș dori să garantez uh, o coerență, o continuitate între articole și anexă, uh, bineînțeles, ținând cont de amendamentele colegilor. Voi prezenta propuneri de compromis la sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare, așa cum a spus și colegul Lamberts veți observa că nu există un, un dezacord de fond în ceea ce privește mm, orientările privind Institutul European pentru Inovare. Din potrivă, cred că există un acord între grupurile politice în legătură cu importanța acestui institut, în legătură cu faptul că el are un rol determinant de jucat în următorul program cadru și uh, în ceea ce privește inovarea. Cred că um, mai multă consolidare, mai multă importanță dată acestui rol și acestui institut nu va putea decât să facă bine. Alte aspecte, anumite amendamente care modifică în mod prea substanțial propunerea Comisiei sau, uh, pentru a rămâne coerenți, sunt propuneri de amendamente, deci, uh, pe care nu cred că le vom putea accepta ca atare, de exemplu, amendamente care um, modifică pe fond și în profunzime um, propunerea comisiei, cred că sunt anumite aspecte care trebuie aprofundate majoritatea amendamentelor nu sunt uh, discordante față de textul de bază, dar cred că mai rămân, mai trebuie să mai discutăm pentru a ajunge la o poziție cât de cât comună în ceea ce privește procesul de selecție, de exemplu, sau finanțarea. un proces de selecție într-o etapă sau în două etape, cum propune Comisia, unii colegi consideră că e nevoie de mai multe suplețe sau că nu trebuie să existe doar un uh, proces uh, bottom-up, deci o abordare uh, așa cum este ea propusă de comisie. Apoi se pune problema concurenței între diferitele domenii sau Uh, legătura dintre uh, comunitățile de inovare uh, și alte domenii, parteneriatele public-privat și așa mai departe. Deci s-au depus amendamente care modifică total în profunzime propunerea Comisiei, dar eu cred că există totuși o marjă de manevră, posibilitate de acord între aceste amendamente și orientările alese în raport. Uh, sunt uh, alte aspecte în legătură cu care uh, trebuie să ajungem la un consens. Uh, chiar dacă nu e vorba de, un, de o modificare uh, Uh, în profunzime a mm, propunerii Comisiei, în ceea ce privește localizarea și descentralizarea, de exemplu, și în ceea ce privește folosirea fondurilor structurale și legătura cu fondurile structurale. Și aici trebuie să facem propuneri de amendamente, dar mai întâi aș dori să ascult părerea colegilor și apoi vom uh, propune amendamente ținând cont de observațiile colegilor. Mulțumesc! Are cuvântul acum colegul Johnson. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, colegilor raportori, așa cum am mulțumit și colegilor um, raportori uh, cu care am avut o discuție ceva mai devreme. Și uh, în legătură cu aceste rapoarte, cred că trebuie să ajungem la un consens cât mai larg. Aș dori să insist asupra modului de a colabora cu diferitele comunități de inovare, comunități de cunoaștere și inovare, CCI. Cred că trebuie să existe o coordonare adecvată între diferitele părți uh, implicate uh, pentru a colabora, pentru a putea atinge un echilibru. Este important uh, să reușim să lansăm o astfel de cooperare între uh, reprezentanții industriei și institutele de cercetare. E nevoie de o bază mai largă um, decât această abordare foarte strictă de tip 3 plus 3. S-au făcut anumite propuneri de amendamente, se vorbește de diminuarea bugetului, dar eu cred că ar fi mai bine să ajungem la un consens trebuie să știm să fie clar pentru toată lumea de ce buget vom beneficia. Pe de altă parte, am exprimat anumite dubii în legătură cu anumite aspecte și în urma unor contacte cu reprezentanții industriei, în urma unor seminarii Um, organizat aici la Parlament, cred că este foarte important uh, să facem tot ce ne este în putere pentru um, a se putea uh, lucra cât mai bine. Mulțumesc, colegul Calar. Coleg. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Lloyd m-a rugat să-l reprezint, să prezint punctul de vedere să se privind și punctul său de vedere, pe lângă punctul meu de vedere. De aceea vă rog să mă lăsați să vorbesc ceva mai mult. Mai întâi, mă bucur de faptul că majoritatea colegilor noștri uh, recunosc care, uh, potențialul de inovare și rolul Institutului European pentru Inovare și Tehnologie uh, Uh, la mai de mult, uh, acest institut uh, nu beneficia de suficientă credibilitate, dar acum devine din ce în ce mai clar că Institutul European pentru Inovare este legătura care lipsea, care ne va permite să transformăm potențialul de cercetare și inovare al Uniunii și să facă legătura cu întreprinderi, cu întreprinderile mici și mijlocii. Institutul pare capabil um, să se implice pentru în, în, în ciclul de, de inovare, în ciclul de dezvoltare de produse. În amendamentele pe care le-am depus alături de unii dintre dumneavoastră, uh, sprijin institutul um, și mă bucur că s-a propus ca rolul acestuia și finanțarea acestuia să evolueze în mod pozitiv și legătura cu uh, programul uh, Orizont 2020 este important că institutul este văzut ca un facilitator pentru uh, a fructifica potențialul regiunilor Uniunii Europene și pentru a introduce schimbări sistemice. Pentru mine este important să, să folosesc instrumentele din cadrul uh, Orizont 2020 trebuie să se încurajeze dezvoltarea um, capacităților um, antreprenorilor uh, și fructificarea întregului potențial de inovare. De asemenea, trebuie să se sprijine uh, formarea um, uh, studenților în programele postuniversitare și colaborarea acestora cu industria trebuie să se folosească modele de cooperare între domeniul științific și uh, industrie din anumite domenii în alte domenii și regiuni. Uh, în schimb, nu cred că trebuie să se împrăștie prea mult uh, finanțarea și inițiativele, trebuie să ne concentrăm pe domeniile cele mai relevante în cadrul global. Trebuie să ne concentrăm pe domeniile pentru care există deja centre de cercetare mm, de excelență. Trebuie să uh, se permite centrelor de excelență să beneficieze de pe urma fondurilor uh, structurale. Și, uh, de asemenea, trebuie să existe spațiu pentru dezvoltarea unor noi centre de, de excelență. Sper că vom ajunge la mm, un compromis în legătură cu acest aspect. Voi asculta cu atenție propunerile dumneavoastră, voi citi cu atenție um, amendamentelor uh, în ceea ce privește regulamentul pentru Institutul European pentru Inovare, dar nu trebuie să uităm că nu avem mult timp la dispoziție pentru că în noiembrie deja trebuie să adoptăm textul în plenară. Dar dacă Consiliul, în Consiliu se ajunge la, un, uh, la o decizie înainte de a ajunge la o poziție comună în Parlament, Consiliul va avea o poziție în negocieri uh, mai fermă decât a noastră. De aceea trebuie să ne mobilizăm cât mai mult. Iată, ați vorbit mai mult decât raportorii. Are cuvântul acum colegul Gutierrez Cortines. Muchas gracias. A mí me preocupa mucho el institut. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să vă spun că acest institut mă preocupă foarte mult, pentru că nu știm exact de ce se va ocupa. Avem uh, un model învechit care își dorește să se înnoiască, dar eu nu văd coerența aici. Dacă trebuie să facem legătura între educare, formare și cercetare, atunci mă întreb cum uh, se vor organiza CCI-urile. Ele nu au uh, o menire tehnică, științifică în materie de cercetare. Deci ideea nu e, de exemplu, să facem un progres în materie de robotică prin aceste comunități de cunoaștere și inovare. Însă nu înțeleg cum putem să îmbunătățim accesibilitatea dacă nu înțelegem contextul, nu construim contextul. Ca urmare, am depus un amendament pentru a înțelege mai bine ce este excelența în CCI-uri. Trebuie să vedem ce există și apoi să creăm un sistem integrat la nivel global, pentru că altfel nu văd cum am putea progresa. Nu putem să separăm un element specific de contextul său, la fel și în domeniul educației. Și atunci poate că trebuie să înțelegem că dacă vrem să facem o legătură între cercetători în baza unor subiecte concrete, e bine, nu va fi foarte ușor. Și atunci trebuie să cădem de acord și să definim excelența și să vedem care sunt elementele sistemice și abia apoi să ne întoarcem la educație. Carvalho. Mulțumesc, doamna Carvalho, acum. Mulțumesc, doresc să mulțumesc raportorilor pentru buna cooperare pe care am avut-o. Am elaborat un grup de amendamente pentru a păstra aceeași linie ca și în uh, restul programului Orizont 2020 și în cazul Institutului European de Inovare și Tehnologie. Cu privire la extinderea participării, același principiu fără a face niciun compromis în materie de excelență, dar pentru a îmbunătăți distribuția geografică și echilibrul acesteia. Am vorbit despre promovarea implicării tinerilor cercetători, atât în proiectele CCI, cât și în crearea unor instrumente care să facă tranziția între cercetare și sistemul de educație către uh, ocuparea în cadrul întreprinderilor implicate în proiectele uh, CCI. La fel, unul din rezultatele importante ale institutului este, de altfel, numărul de startup-uri uh, inovatoare care îi implică și pe tinerii cercetători. Astfel, ne vom asigura că prin întregul pachet Orizont 2020 vom reuși să implicăm un număr de cercetători bine pregătiți, uh, disponibili în Europa, care pentru moment părăsesc Europa pentru a se îndrepta spre alte culturi ale lumii, pentru că în Europa nu găsesc posibilitatea de a-și valorifica cercetările. Mulțumesc, domnul Rubich. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că un prim criteriu în ceea ce, prive, în ceea ce privește IT ar trebui să fie următorul. Programul Lisabona din 2010, adică Europa afacerilor, ar trebui ca acesta să fie baza pe care se dezvoltă programele CCI. E un domeniu foarte important care intră și în domeniul educației. De aceea trebuie să ne bazăm pe programe cadru deja existente în Uniunea Europeană. Există anumite cunoștințe care pot fi folosite și în mediul educațional, în universități, în mediul de afaceri și până și în grădinițe. Cunoștințele care există deja trebuie să ajungă cât mai repede în instituțiile relevante. Există programe de cercetare deja existente, există variante suficiente la îndemână. Importantă e însă punerea în aplicare a tot ceea ce există. Există acum foarte multe lucruri pur și simplu arhivate care nu ajung în sistemele noastre de educație. De aceea cred că e de îndatorirea noastră ca cunoștințele să ajungă într-adevăr la profesori, la elevi. Toate aceste informații trebuie să fie și bine prezentate, care sunt noile dezvoltări tehnice și așa mai departe. Și aceasta e îndatorirea politicii pe care o dezvoltăm în cercetare și inovare. Mulțumesc! Eh, Jordi Curel, Comisiune, prego. Mulțumesc, dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Mulțumesc! Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor uh, care au uh, lucrat foarte bine și au mm, captat uh, exact atmosfera din Parlament și anume faptul că Institutul European de Inovare și Tehnologie este văzut ca un instrument util, iar Comisia trebuie să-i acorde un rol și un uh, um, loc uh, bine definit în uh, contextul uh, cercetării și inovării. Um, rapoartele dumneavoastră și amendamentele înaintate vin să, uh, în întâmpinarea propunerilor noastre, altele vin să întărească aspectele de guvernanță, ca de exemplu sistemul de monitorizare, lucru pe care îl salutăm, respectând, așa cum spunea și domnul Lambert, um, autonomia EIT. Un alt lucru la care trebuie să ne uităm cu mare atenție este cel al CCI-urilor. Așa cum a spus domnul Lambert, am uh, propus o abordare de sus în jos, top-down, spunând că decizia trebuie luată aici de către uh, factorii de uh, decizie în materie de politică, dumneavoastră și Consiliul. Dar sigur că uh, trebuie să se implice și uh, partea locală, partea de teren, pentru a ne asigura că propunerile nu sunt în niciun fel de naturate. Un alt aspect important uh, este lărgirea participării. Multe propuneri provin de la membrii importanți ai uh, acestei comisii în acest sens și cred că este important să se definească un compromis pentru a asigura pe de o parte o uh, participare lărgită, dar pe de altă parte trebuie să se păstreze un element cheie pentru această propunere și anume elementul excelenței. Aceste CCI trebuie să fie o dovadă de excelență și lărgirea participării la aceste comunități nu trebuie să submineze această caracteristică. Și în fine, câteva cuvinte despre raportul doamnei Matias, multe din, rapoartele, multe din aspectele prezente în acest raport, cum spunea și dumnea ei, uh, Uh, trebuie să fie mm, uh, revizuite pentru a-și găsi uh, locul potrivit în propunerea noastră. După cum știți, în propunerea noastră am avut uh, un text legislativ, regulamentul uh, uh, revizuit și am avut și un document de politică. Însă acum, în raportul doamnei Matias, vedem că unele din propunerile de politică sunt ancorate în textul legislativ în loc să se regăsească în documentul de politică. Acest uh, text legislativ uh, a devenit unul foarte larg, foarte mm, uh, substanțial, foarte stufos. Sigur că salutăm multe din aceste elemente, însă trebuie să ne asigurăm că înțelegem că avem, pe de o parte, un text legislativ de bază și, pe de altă parte, unul mai Uh, complex, care însă nu trebuie să conducă la niciun fel de neînțelegeri. Deci nu trebuie să existe niciun fel de contradicții între cele două contexte. Suntem de acord cu um, filosofia acestor amendamente, dar trebuie să avem grijă la forma lor uh, și să vedem cum se încadrează ele, fie în textul legislativ, fie în textul de politică. Mulțumesc, uh, doamna Matias. Mulțumesc. Doamnă președinte, în primul rând uh, doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile pe care le-au făcut. Sigur că voi ține cont de acestea. Nu voi putea să răspund tuturor comentariilor acum, dar aș dori să revin asupra câtorva dintre ele. Cred că se degajă o orientare comună în ceea ce privește importanța pe care o are Institutul European de Inovare și Tehnologie. Sigur, cu rezervele doamnei Gutierrez sunt de acord cu aceste rezerve. De aceea, în raportul domnului Lambert și în raportul meu, am încercat să nu... Um, blocăm niciun fel de posibilitate. Știu că comisia se limitează la șapte ani. Eu cred că uh, Trebuie să menținem posibilitatea de intervenție atât de sus în jos, dar și ținând cont de nevoile care se uh, remarcă pe teren, uh, nevoi de lărgire a participării și aici ar putea intra în uh, calcul o strategie de jos în sus. și încercăm de altfel să nuanțăm această poziție cu privire la inovație, sigur, fără a pune în pericol uh, rezultatele deja atinse în acest domeniu. Dar suntem de părere că este nevoie de o mai mare deschidere, pentru că lăsăm impresia că știm foarte bine ce se va întâmpla pe viitor, ceea ce nu este adevărat și cred că vom fi mult mai eficienți dacă vom însoți și vom um, supraveghea îndeaproape aceste uh, evoluții. Mulțumesc uh, Comisiei pentru o colaborare excelentă, mulțumesc pentru observațiile pe care le-ați făcut și aș avea și eu câteva cuvinte de spus. Nu cred că... Închei, doamnă președintă. Nu cred așadar că se poate face o distinție lineară între propunerea juridică și propunerea politică, deci textul legislativ și textul de politică, pentru că cred că cele două uh, sunt uh, strâns legate între ele și uh, textul de politică trebuie să orienteze uh, dispozițiile juridice din anexă. Eu cred că este fundamental să regăsim în corpul textului, în articolele documentului, unele din orientările de politică. Nu acest control nu va implica în niciun fel o reducere a autonomiei și capacității de manevre, de, de, de funcționare a acestui institut. Dar trebuie să înțelegem că alegerile sunt de natură politică și orientările politice trebuie să fie coerente cu anexa și trebuie sigur să se regăsească și în textul uh, um, propriu-zis. Ar fi, cred, un bun exercițiu de democrație și ar aduce mai multă transparență. Iată ce voiam să spun uh, Uh, pe acest um, text. Mulțumesc, colegii Matias. Acum doresc să vă spun că avem o întârziere de un sfert de oră și următorul pachet, uh, raportul colegului Skinner, avem doar 10 minute la dispoziție. Domnul Skinner, 4 minute și apoi puține intervenții din sală. Mulțumesc! Mulțumesc! Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră care au lucrat cu mine pe acest raport. A fost uh, o intervenție salutată de multe persoane. Uh, de altfel și cei din uh, celelalte comisii au spus că această abordare a fost una pozitivă și foarte bună. După cum știți, nu avem uh, capacitate de codecizie la acest raport, spre deosebire de celelalte rapoarte din pachetul Orizont 2020. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem o viziune foarte clară, sau cel puțin una pe care putem să o susținem cu tăria argumentelor noastre în numele Parlamentului. Și în acest sens doresc să uh, îi mulțumesc doamnei Brezina, Paniatov, Rivasi și Tosenovski, care au lucrat uh, și doamnei Matias, de altfel, care au lucrat îndeaproape cu mine. Mulțumesc și reprezentanților Consiliului și reprezentanților uh, comunității științifice. Ca rezultat, uh, trebuie să fim foarte sinceri în ceea ce privește uh, nivelul de finanțare pe care îl putem uh, implica aici. Chiar și cea mai mică schimbare uh, Uh, din punct de vedere financiar, aduce o scădere importantă a finanțelor și aici se pune și problema transparenței. Și raportorii din umbră sunt de acord cu mine că schimbările la care asistăm în ultimul uh, timp ne arată că trebuie să continuăm în acest sens. Cred că raportul nostru arată sprijinul față de acest proces. Multe amendamente, amendamente uh, cer o întărire a platformei uh, de tehnologie din domeniul nuclear. Se susțin obiectivele și ambițiile în acest sens. Unele dintre aceste amendamente au fost cosemnate de unii dintre raportorii din umbră și vin să sprijine acest proces. Există uh, și amendamente care cer o schimbare a temeiului juridic pentru uh, uh tratatul uh, um, de energia atomică. Nu voi intra în acest subiect, nu știu dacă se poate face acest lucru, dar până la urmă nu se va schimba mare lucru. În orice caz, mulțumesc că ați atras atenția asupra acestui lucru. Și mai sunt și alte uh, Uh, aspecte legate de ETA care reprezintă un aspect substanțial și din punct de vedere bugetar. De altfel și la Comisia uh, de Bugete s-a discutat și s-a încercat ajungerea la un compromis unde să se utilizeze finanțările din acest domeniu și să le separăm de uh, proiectele științifice care trebuie să fie finanțate separat. Deci trebuie Uh, să existe un control asupra uh, cheltuielor pe care dorește să le facă Consiliul și uh, ceea ce considerăm noi că trebuie să fie finanțat din fonduri europene. Și în cele din urmă, programul privind energia prin fuziune este de asemenea un program deosebit de important și trebuie să ne asigurăm că el nu afectează celelalte priorități Uh, mai ales cele care sunt legate de PC7. Și dacă aveți întrebări, sper să vă pot răspunde astăzi și mulțumesc încă o dată doamnei președinte pentru timpul de vorbire. Grazie, colegă Mulțumesc colegului Skinner. Are cuvântul acum uh, colegul Bredzina, vă rog. Pani předsedkyně, eh, dámy a pánové, je třeba ocenit Mulțumesc. pana zpravodaje Cred că trebuie să apreciem uh, efortul de cooperare al raportorului și efortul de a explica importanța cercetărilor în domeniul nuclear. Am fost surprins de 21 de amendamente care cer eliminarea unei părți substanțiale ocupate de acest program. Eu aș dori să subliniez că nu vorbim numai despre deciziile statelor membre de a utiliza sau nu um, energia nucleară. Capitolul nuclear este deosebit de important ca atare și fiecare țară poate să fie liberă să utilizeze rezultatele cercetărilor din acest domeniu. Sunt de acord cu raportorul care spune că investițiile scăzute să, investițiile din domeniul energiei prin fisiune. Și de asemenea, cred că trebuie să fie susținute și alte platforme tehnologice. Sunt de acord și cu susținerea Centrului Comun de Cercetare și salut o implicare sporită a IMM-urilor. În același timp, subliniem existența unor povere administrative prea numeroase pentru IMM-uri și în ceea ce privește scăderea costurilor administrative, credem că economiile ar trebui să fie utilizate în domeniul uh, fuziunii. Sunt de acord că în acest domeniu, inclusiv uh, finanțarea programului JET, toate acestea sunt um, elemente esențiale. Și cred că este și o problemă legată de partea de construcție a proiectului ITER. Avem de-a face cu un proiect uh, amplu care necesită sau care va presupune foarte multe costuri va trebui să mai discutăm aici și să negociem. Parlamentul European nu are aici o atribuție de codecizie, însă cred că vocea noastră trebuie să fie auzită. Mulțumesc, care cuvântul domnul Vidal Cuadras. La de los de Mulțumesc, doamnă președinte. Coordonarea programelor de cercetare în statele membre astfel încât să fie promovată folosirea pașnică a energiei nucleare. Știam că acesta a fost unul din motivele pentru care s-a creat euroatomul. Au trecut de atunci multe decenii. Am văzut că a dispărut comunitatea europeană a oțelului și cărbunelui, apoi aceasta a fost înlocuită cu Uniunea Europeană, însă Euratomul continuă să existe și există în continuare și obiectivul acestuia, și anume de a promova cercetarea în acest domeniu al fuziunii. Și, bineînțeles, intervine aici și protejarea muncitorilor din acest sector și a publicului în general. De aceea există un program de cercetare și dezvoltare Euratom 2014-2018. Avem câteva amendamente care au fost depuse. Cred că majoritatea amendamentelor merg în direcția potrivită. Cu toate acestea, toate acestea amintesc cât de importante sunt inițiativele și platformele existente în acest domeniu să ne asigurăm că există capacitățile de care e nevoie, există un, cadru, un plan strategic european pentru energie nucleară, apoi energie nucleară durabilă și apoi condițiile de care e nevoie. Mai există și o inițiativă europeană în domeniu și așa mai departe. Eu cred că toate aceste amendamente sunt amendamente pe care le putem sprijini pentru că merg în direcția potrivită, mai ales cele care vorbesc despre parlamentul, rolul Parlamentului European în implementarea programului. Ca un ultim comentariu, vreau să spun că sunt de acord cu domnul Skinner în ceea ce privește finanțarea și finanțarea ITER. Da, ar trebui să facă parte din cadrul, financi- din uh, cadrul financiar. Pentru că vorbim aici de niște aspecte foarte importante, atât din punct de vedere financiar cât și strategic. Și dacă nu s-ar ține cont de ele, s-ar ajunge la o situație neclară care ar fi contraproductivă în proiecte cum e acesta. Domnul Rubic are cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-l felicit pe domnul Skinner mai ales pentru că în acest program e foarte importantă investirea în aspectele de securitate. Am văzut ce s-a întâmplat la Fukushima și există și alte exemple care ne arată cât de important e acest domeniu și o abordare corectă a lui. Și e important aici siguranța centralelor atomice. Am văzut și decizia Germaniei de a renunța la energia atomică. Însă e nevoie aici de cercetare să vedem cum putem asigura aspecte durabile în ceea ce privește energia nucleară, astfel încât să existe o largă acceptanță și în cadrul populației care e preocupată. În ceea ce privește ITER, vreau să spun că avem tratate internaționale. Dacă discutăm cu partenerii noștri internaționali, observăm că cu toții au aceleași probleme legate de finanțare. E un proiect pe termen foarte lung, și probabil un succes se va atinge peste 20-30 de ani. Nu există o senzație de urgență în acest proiect. Eu cred că trebuie să ne ținem de tratatele internaționale pe care le-am semnat. Și e important să existe negocieri și la nivel internațional. E clar că și în Parlament acest domeniu e unul important și e important să investim banii în acele domenii în care se poate ajunge la o creștere rapidă. Mulțumesc! Colega Rubig, colega Odi. Mulțumesc. Are cuvântul acum colegul Odi. Doresc să cer scuze coordonatorilor pentru că ședința coordonatorilor trebuia să înceapă la ora 17. Avem întârziere deja și mai sunt colegi înscriși la cuvânt. Dezbaterea aproape s-a terminat. Asta e situația, din păcate. Acum are cuvântul colegul Odi. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu faptul că Parlamentul nu este implicat decât pentru aviz, cred că Consiliul ar trebui să țină cont de faptul că cetățenii trebuie uh, implicați trebuie asociați pentru a accepta o implicare voluntară a Parlamentului, să accepte amendamentele noastre. În ceea ce privește coerența cu cadrul financiar plurianual, avem o problemă pe care nu știu cum o vom rezolva pentru perspectivele financiare uh, lucrăm pe șapte ani, iar aici lucrăm pe cinci ani. Deci nu știu cum uh, vom putea prelungi proiectul uh, Euratom pentru a ne coordona cu perspectivele financiare. Acum, în ceea ce privește coordonarea între Euratom și cel de a șaptelea program cadru, trebuie neapărat ca Uniunea Europeană să beneficieze de perfectă excelență în ceea ce privește tehnologiile de vârf uh, uh, pentru um, pentru dezafectarea centralelor și echipamentelor nucleare. Cred că prin uh, contribuția Centrului European de Cercetare, Uniunea Europeană va putea să beneficieze de cei mai buni specialiști uh, în uh, acest domeniu al decontaminării nucleare. Mulțumesc colegului Odi. Doresc să-i rog pe doresc să spun un lucru coordonatorilor. Interpreții uh, vor și alături de noi până la ora 18.30. Deci, cer uh, colegilor să discutăm pe scurt uh, programul comisiei noastre și să amânăm punctele legate uh, um, puse pe ordine de zi de colegul Chichester și de încă un coleg. Ci. Very briefly. Firstly, I agree completely. Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Kelly foarte pe scurt. În primul rând, da, trebuie să ne încadrăm în buget. Apoi, toată discuția asta legată de energia atomică, se bazează pe diferite motive. Există dovezi că energia nucleară ar putea să devină mai sigură pe viitor. Ați dorit să vorbesc pe scurt, așa că am, m-am menținut. Mulțumesc. Are cuvântul Comisia. Două minute. Thank you. Mai e cineva din partea Comisiei? Foarte pe scurt, vreau doar să-l felicit pe domnul Skinner pentru munca excelentă și vreau să spun că sunt de acord cu cele spuse de o parte dintre dumneavoastră în ceea ce privește siguranța. Acesta va fi light motivul pe viitor în ceea ce privește programul Euratom. Apoi, domnul Odi și domnul Rubich au vorbit ambii despre dezafectare. Foarte multe țări, într-adevăr, doresc să renunțe la energia atomică. Acest lucru înseamnă că Comisia trebuie să facă foarte mult. Avem nevoie de expertiză, de tehnicieni pentru acest aspect. E ceva ce nu putem scăpa din ochi și de aceea mulțumim Parlamentului European că subliniază importanța dezafectării. Mulțumesc și încă o dată treabă foarte bună, domnule Skinner. Mulțumesc reprezentantului Comisiei. Colegul Skinner are din nou cuvântul pentru a trage concluziile. Aveți două minute, vă rog. Foarte pe scurt, țin să le mulțumesc raportorilor din umbră, Comisiei pentru comentarii și domnului Buticofer țin să îi mulțumesc. Vreau să mă asigur că vom continua toate cele spuse până acum. Am ascultat cu atenție dezbaterea. Dacă cineva mai are întrebări, vă rog să mă contactați, să vedem la ce fel de compromisuri putem să ajungem. Încă o dată vă mulțumesc pentru sprijin. Grazie, Skinner. Mulțumesc colegului Skinner. Acum trecem la raportul colegului Calfin. Are cuvântul, deci, colegul Calfin. Ford. Doamna Ford, vreau să... Mă, acum eu voi intra în pielea lui Giles Chichester, înainte de a trece la următorul raport. Ford, please. Okay, thank you. Um, so... Doamna Ford. Mulțumesc. Din partea lui Giles Chichester, care știe foarte multe despre acest subiect, țin să îmi cer scuze că nu se află astăzi aici, asta mi-a cerut să spun, se află acum la discuții cu președinția, tot pe un subiect important pentru Comisia ITRE. Dumnealui mi-a explicat că ne întoarcem la istoria aderării Sloveniei, Lituaniei și Slovaciei la Uniunea Europeană. Atunci acestea au fost de acord să dezafecteze un număr de reactoare. Uniunea Europeană a fost de acord să ofere asistență financiară pentru dezafectare. Această asistență financiară însă nu va fi suficientă și de aceea procesul de dezafectare este acum supus unor riscuri. El consideră că trebuie să existe o evaluare la jumătatea termenului și o evaluare finală în ceea ce privește obiectivele, astfel încât resursele să ajungă într-adevăr și să aibă loc dezafectarea. Ne vorbește de niște chestiuni tehnice care au de-a face cu baza juridică, mai ales în ceea ce privește Lituania. Se face o propunere de a împărți regulamentul în două părți, un regulament care să fie o bază pentru Lituania, și există și o propunere a Comisiei pentru Bulgaria și Slovacia. Giles este în favoarea acestei diferențieri și tinde să fie de acord cu Consiliul pe această chestiune însă Comisia, din câte înțeleg, nu e de acord cu propunerea Consiliului. Așa că Giles le cere tuturor colegilor din Parlament să spună care este părerea dumnealor în ceea ce privește temeiul juridic. Dacă aveți vreo părere în legătură cu acest subiect, să-i o transmiteți, iar acum eu, eu voi asculta comentariile adresate lui. Grazie. Allora, su questo punto... Mulțumesc. Aci... Colegul Vidal Coadra trebuie să ia cuvântul în legătură cu acest raport. Vă rog. să, informe... Mulțumesc în legătură cu raportul domnului Chichester. în mod clar încearcă să asigure un control mai bun în ceea ce privește conformitatea, ținând cont de obiectivele stabilite și anume dezafectarea acestor centrale nucleare. Sunt de acord cu propunerea dumnealui pentru o gestionare bună a deșeurilor și pentru a cere acestor trei state membre să aibă un plan financiar bine făcut. Toate acestea ar trebui să ducă la o închidere sigură a centralelor nucleare. E nevoie, bineînțeles, și de sursele financiare. Mi se pare că toate acestea sunt foarte bune. Cu toate acestea, trebuie să fim foarte atenți, pentru că s-ar putea să existe anumite neconcordanțe. Pe de o parte, la, avem data de 1 ianuarie 2014. De la această, dat- la această dată, statele membre în cauză trebuie să garanteze faptul că pot să intre în conformitate cu cererea care le-a fost adresată. Apoi, într-un amendament, se spun următoarele, că li se cere acestor state membre ca înainte de acest termen să trimită Comisiei informații astfel încât să asigure Comisia că sunt îndeplinite toate condițiile. Acest aspect trebuie să fie clarificat. Nu este foarte clar din aceste amendamente care e situația. Dacă ne dorim mai multă flexibilitate, atunci aceste două amendamente trebuie să fie ajustate, ambele, nu doar unul dintre ele. Încă un aspect. Pot toate aceste trei state membre să fie acoperite de același regulament? Lituania are niște condiții specifice care ar cere un tratament diferențiat pentru acest stat și nu un tratament uniform pentru toate cele trei state sub același regulament. În orice caz, cred că domnul Cicester a făcut un raport bun și cred că îl putem îmbunătăți în anumite părți, astfel încât să se bucure de sprijin. Domnul Calfin are cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Foarte pe scurt, temele pe care trebuie să le discutăm înainte de versiunea finală, în primul rând, E o chestiune care a fost deja discutată și anume că trebuie să existe o abordare coerentă pentru toate cele trei statele membre, chiar dacă în funcție de temel juridic. Apoi, trebuie să se facă o legătură între dimensiunea pe care o va avea ajutorul european și care sunt cheltuielile la care ne putem aștepta după angajamentele luate, pentru că există anumite angajamente pe care statele membre în cauză și le-au luat. În raportul domnului Chichester, acesta vorbește despre deșeuri și directiva privind gestionarea deșeurilor. Probabil trebuie să analizăm mai bine acest subiect și cum trebuie să fie făcută această legătură. Apoi Comisia propune niște condiționalități ex ante și ex, ex post. Raportorul vorbește despre condiționalitățile ex post. Trebuie să discutăm despre toate aceste chestiuni. Până la urmă, mulțumesc. să... Domnul Hansen are cuvânt. Doamna Hansen are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul meu politic crede că această nouă abordare a Comisiei Europene în ceea ce privește viitoarea finanțare a programelor din Bulgaria, Lituania și Slovacia pentru anul 2014 până în 2020, ca fiind una bună, noi credem că este foarte bine că ne bazăm pe un tratat și că trebuie să existe o procedură unică. Noi suntem de acord cu poziția pe care a luat-o Curtea de Conturi și anume că finanțarea de până acum a programelor de dezafectare și punerea în aplicare acestor programe de dezafectare a dus la următorul fapt. După părerea noastră, s-a ajuns la o decizie destul de clară, și anume, în toate țările, există niște lipsuri mari. Și anume nu în ceea ce privește hotărârea de dezafectare, ci la ceea ce se va întâmpla după dezafectare cu reactoarele. E ceva ce am discutat foarte mult, și anume exact perioada de după dezafectare. Pentru următoarele discuții în această instituție, eu cred că trebuie din nou să discutăm cu Curtea de Conturi, pentru că nu putem să facem acum un pas înapoi. Domnul Calfin probabil și își amintește foarte bine de ce discuții am avut în trecut, pentru că era raportor pe un subiect care are de-a face cu dezafectarea și anume în ceea ce privește mijloacele de după dezafectare și anume pentru asigurarea siguranței cetățenilor europeni. Acestea au fost folosite altfel până acum decât pentru aceste obiective. Grupul nostru politic întotdeauna și-a dorit o altfel de utilizare, însă până acum Rezultatul a fost că perioada de după dezafectare nu a fost deloc pregătită. Colegul Paxas are cuvântul. Mă numesc Pașca, doamnă președinte. Nu doresc să vă spun acum foarte multe detalii tehnice în ceea ce privește dezafectarea reactoarelor din Slovacia. Însă, în ceea ce privește propunerea Comisiei, vreau să spun următoarele. Ajutorul financiar pentru dezafectare în Lituania și Bulgaria se referă, în primul rând, la deșeurile nucleare și depozitarea acestora. Însă, în cazul Slovaciei, aici s-a uitat de finanțare pentru acest aspect și de aceea consider că e important să fie corectat acest dezechilibru în ceea ce privește finanțarea. Aici ar trebui să fie crescute mijloacele financiare pentru acest domeniu, astfel încât să fie asigurată o dezafectare pe criterii de siguranță acestor reactoare. Mulțumesc pentru atenție. La parola colega Balicitis, prego. Mulțumesc. Care cuvântul colegul Balcidis? Primează noriu padėkoti pranešėjui, kad iškėlė Mulțumesc. În primul rând țin și eu să-i mulțumesc domnului raportor pentru aceste chestiuni care sunt foarte importante. Dezafectarea acestor centrale nucleare are de a face nu doar cu niște chestiuni tehnice care intră în joc, ce are de-a face și cu niște decizii politice care au fost luate acum 8 ani. Această dezafectare va fi una importantă și va juca un rol foarte important în ceea ce privește relațiile dintre aceste state europene. Toate cele trei state membre și-au luat angajamentul de a închide aceste centrale nucleare, însă centralele nucleare în cauză sunt foarte diferite, există diferențe de ordin tehnic între ele și acest lucru a fost deja menționat de o parte din colegii mei. În instituții există acum diferite discuții în ceea ce privește soluționarea problemei. Lituania, la aderarea în Uniunea Europeană, a semnat protocolul numărul 4. În acest protocol apare foarte clar faptul că Uniunea Europeană nu va da ajutor financiar doar pentru dezafectare, ci ajutor financiar și în ceea ce privește consecințele sociale și economice care vor rezulta în urma dezafectării. Lituania, după dezafectarea centralei nucleare, a ajuns să importe curent electric. Până atunci eram exportatori în ceea ce privește energia electrică. A trebuit să plătim și un preț mare pentru gazul natural în Europa între timp și toate aceste aspecte trebuie neapărat să fie discutate. Nu am uitat de anumite promisiuni care ne-au fost făcute și care trebuie să fie menținute. Mulțumesc! Brievement. Mulțumesc, um, domnul Odi. Pe scurt, domnule președinte, unii colegi au făcut aluzie la Curtea de, compuri, de Conturi. Noi, la Comisia pentru Control Bugetar, am făcut un raport destul de sever în legătură cu uh, acest program. Cred că mm, avem un total cam de 3 miliarde, aici e vorba de o jumătate de miliard. Acest program trebuie gestionat bine de Comisia Europeană, trebuie să se dovedească Parlamentului că fondurile publice, banii publici sunt bine cheltuiți, pentru că Uh, se tot uh, amână lucrurile. Suntem de acord în legătură cu obiectivul, dar um, instituțiile europene trebuie să gestioneze în mod riguros aceste programe, bineînțeles dificile. Uh, vă invit pe toți să citiți raportul Comisiei pentru Control Bugetar. Mulțumesc! Un minut. Un minut, colegul Marinescu, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Repet ce a spus domnul Odi. Există două rapoarte în Comisia Cont și aș invita colegii să, să le studieze. Și de asemenea există și un raport al delegației Comisiei Cont în Lituania, delegație special făcută pentru uh, centrala de la uh, Ignalina. Din punctul meu de vedere, propunerea Comisiei trebuie sprijinită pentru că aduce foarte multă ordine în această activitate care până acum nu cred că a avut cea mai uh, bună uh, desfășurare. Mulțumesc. Grazie. Vă mulțumesc. Reprezentantul Comisiei are acum cuvântul, vă rog. Thank you very much, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere că nu mai avem timp, aș aminti doar două lucruri. Propunerea noastră de regulament al Consiliului ține cont de observațiile Parlamentului dintr-un raport anterior, primul raport Marinescu, și ține cont și de toate concluziile Curții de Conturi. De aceea avem aceste condiționalități ex ante. Ă, o altă observație legătură cu temeiul juridic, aș dori să amintesc faptul că a existat un acord între președinții celor trei instituții, Comisie, Parlament și Consiliu, că toate că sumele de la bugetul european trebuie să aducă valoare adăugată la nivel european. Și siguranța nucleară, securitatea nucleară este o valoare adăugată la nivel european. Deci securitatea nucleară ă, este menționată în tratat și de aceea protocolul 4 din tratatul de aderare nu poate să fie temei juridic pentru Lituania, pentru că aici era vorba de solidaritate și uh, deci nu se referă doar la securitatea nucleară. Domeniul de aplicare este mult mai larg. După cum a spus doamna Harms, trebuie să ne concentrăm pe uh, gestionarea deșeurilor și de contaminare. De aceea Comisia nu poate să fie deloc de acord uh, cu ideea de a avea două teme juridice. Mulțumesc! Grazie. La... Vă mulțumesc. Colegul Cicester are cuvântul pentru a trage concluziile. Vă rog. Vă mulțumesc. Doamnă și domnilor, îmi cer scuze că n-am fost aici de la început, pentru că a trebuit să mă ocup de altceva. Aveam o altă discuție cu Consiliul legătură cu ENISA. Vă mulțumesc pentru observații. Aș fi crezut că raportul va fi simplu, dar se pare că sunt două, trei chestiuni mai puțin simple. Se pune problema temeiul juridic pe de o parte și după părerea mea este nevoie de dezbateri ulterioare. Am, bineînțeles, uh, înțeleg argumentul lituanienilor pentru temeiul juridic, mm, vom avea discuții cu Consiliul pentru a vedea dacă găsim o soluție de asemenea, Sper că vom putea discuta celelalte aspecte menționate cu raportul din umbră la o întâlnire mai puțin formală. Pentru a rezolva acest raport, este clar, este important pentru... este important să sprijinim în mod financiar solicitarea de la aceste, adresată acestor state membre să um, decontamineze aceste zone uh, și, uh, dar, bineînțeles, fondurile europene trebuie gestionate cât mai bine. De aceea este important și pentru mine să includem observațiile curții de conturi. Și de aceea am și atras atenția asupra acestora în expunerea de motive. Cam asta aș spune în legătură cu acest aspect. Uh, și uh, vom uh, continua cu discuții în detaliu cu raporturile din umbră în legătură cu toate aceste aspecte. Și trebuie să mai stabilim programul de lucru pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc colegului Cicestăr. Amendamentele trebuie depuse până pe 25 septembrie, ora 12. Ultimul punct este raportul colegului Calfin în legătură cu folosirea informațiilor uh, din sectorul public. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt prezint raportul. Am avut mai multe întâlniri și contacte cu raportorii din umbră. Uh, vom coopera bine cu Parlamentul în acest dosar. Propunerea Comisiei este vizionară și Sper că, cred că este o bază excelentă pentru a spori uh, publicitatea pentru informațiile publice, pentru a refolosi aceste informații și sporindu-se astfel transparența. Dar trebuie să, să răspundă la anumite întrebări, la anumite aspecte, înainte de adoptarea raportului final. Mai întâi trebuie să ținem cont de directivele privind de protecția vieții private. Apoi trebuie să găsim o modalitate de a compensa eventualele pierderi ale de la bugetele autorităților locale, dacă pun la dispoziție informații și trebuie să abordăm alte aspecte, aș spune, minore, cum ar fi uh, controlul și justificarea costurilor marginale în statele membre. Iată aspectele majore care au fost abordate. Mai sunt și altele mai puțin importante, cum ar fi includerea bibliotecilor publice, arhivelor și așa mai departe în directivă, Um, cred că problemele vor fi rezolvate și uh, vom putea um, adopta raportul într-o fermă finală în care să se regăsească răspunsul toate aceste preocupări. Mulțumesc! Yes, thank you, Mr. Chairman. Uh, I fully agree with uh, Mr. Calfin. Domnul Sedo Alabar. Sunt absolut de acord cu domnul Calfin în legătură cu refolosirea informațiilor din domeniul public Mm, și în cadrul strategiei 2020 uh, și pentru a oferi mai bună transparență în um, administrația publică și o mai bună coordonare între viața socială și politică. Obiectivul a fost armonizarea condițiilor pentru refolosirea informațiilor și îndepărtarea uh, barierelor um, pentru a ajunge la o piață unică. Foarte pe scurt doresc să spun că pentru mine raportul Calfin uh, este un pas în direcția cea bună, se concentrează pe uh, protecția vieții private a datelor personale, neutralitatea documentelor disponibile, drepturile exclusive sau uh, rolul autorității de reglementare. Și ceea ce ar putea fi mai controversat este um, ce putem face pentru în ceea ce privește tarifarea, în ceea ce privește costurile marginale uh, și cred că nu trebuie să uităm faptul că există organisme publice care acoperă din veniturile lor o bună parte, din aceste venituri o bună parte a bugetului lor. Iată un aspect cheie pe care trebuie să-l trebuie să-l discutăm, dar sunt sigur că vom ajunge la un compromis. Mulțumesc! Prego. Thank you, Chairman. Um, I want to thank the rapporteur. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ansdorter. Mulțumesc, domnule raportor. Sunt de acord că există un potențial important de refolosire a informațiilor din sectorul public. Raportul uh, uh, îmi convine și sunt de acord uh, cu dânsul în legătură cu ceea ce a spus despre prețurile marginale, dar pentru Um, dar și în legătură cu ceea ce a spus în uh, ceea ce privește protecția vieții private. Este important să încurajăm uh, publicarea liberă de drepturi a datelor. Sunt preocupată în continuare de datele de la uh, biblioteci și muzee. Nu am inclus în această directivă uh, posturile de radio și de televiziune public, uh, publice. Aceste posturi au produs material video și audio din banii publici și dacă aceste programe nu sunt disponibile, um, cred că um, acest lucru dăunează bunei uh, comunicări uh, între popoarele Europei. Uh, cei care au trăit toată această perioadă, bineînțeles, au trăit Europa din ultimii 50 de ani, care s-a regăsit în programele de televiziune. Cei care nu au trăit această perioadă, cred că dacă ar putea avea acces la aceste programe, ar avea mult de câștigat. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Din partea comisiei are, uh, este cineva, dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu acest aspect? Thank. Aș dori doar să mulțumesc comisiei și reprezentanților grupurilor politice pentru sprijinul uh, exprimat pentru acest text. Vom coopera pentru a finaliza textul După cum uh, vă puteți închipui, discuțiile sunt în curs în Consiliu. Și de aceea se pot face eforturi pentru a se exprima și a se sprijini uh, principalele um, idei și preocupări ale membrilor acestor, acestei comisii. Pentru a garanta uh, că ă, dreptul de a refolosi ă, informațiile din domeniul public ă, nu dăunează respectului datelor personale și vieții private. Bineînțeles, trebuie să se poată refolosi informațiile în mod gratuit sau cu costuri marginale. Dar, bineînțeles, trebuie să abordeze și cazurile în care uh, prețul ar fi mai ridicat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Calfine, de cuvântul pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că s-a identificat clar uh, problemele care rămân de rezolvat, nu sunt foarte numeroase. Sunt sigur că vom uh, reuși să negociem o poziție consolidată, consolidată a Parlamentului și apoi vom putea deschide negocierile cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc colegului Calfin. 27 ehm, septembrie, joi, la ora 12, este data limită pentru depunerea amendamentelor. Mâine ne revedem la ora 9 și votul va începe la ora 9 și jumătate. Acum ehm, rog ehm, colegii care nu participă la ședința coordonatorilor să părăsească sala pentru a ne permite să începem imediat ședința coordonatorilor. Mulțumesc!